Bună dimineața! V-aș ruga să luați loc ca să putem începe. Bun, bun. Non cominci. Io comincio, mi importa. Allora, buongiorno a tutti, se vi accomodate per favore cominci... Bună dimineața tuturor, v-aș ruga să luați loc ca să putem începe. Proiectul de ordine de zi al reuniunii de astăzi a fost, v-a fost trimis pe 28 octombrie prin e-mail. Uh, limbile disponibile le puteți găsi în Cocobu Info, la fel informații privind web streaming-ul. Ieri seară, târziu, am fost informat că președintele Curții de Conturi, domnul Caldeira, Uh, va sosi puțin mai târziu la cererea președintelui Buze, care îl va primi la 9 și jumătate, deci nu la 9. Prin urmare, domnul președinte al Parlamentului a rugat comisia noastră să avem puțină răbdare până la sosirea domnului Caldeira. Propun să începem deci cu punctul 3 de pe ordinea de zi și anume prezentarea conturilor um, finale consolidate ale Comunității Europene pentru exercițiul financiar 2008. Îi mulțumesc pentru prezență și dau cuvântul domnului Filip Taven ca reprezentant al Comisiei. Aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnilor și domnilor deputați. În 1 iunie anul trecut am început să lucrez la comisie și predecesorul meu a fost numit uh, auditor la aceeași dată. Prin urmare, am preluat conturile din 2008 pregătite sub autoritatea sa și transmise curții de conturi și pentru 2009 balanța soldurilor uh, încheiată la 31 mai. Aici avem conturi consolidate și bilanțul care include activele și pasivele de la uh, finele anului, precum și rezultatele exercițiului uh, în detaliu, precum și uh, situația detaliată privind consolidarea bugetului veniturile și cheltuielile stabilite pe bază de casă a patra oară conturile au fost pregătite în conformitate cu regulile contabile ale exercițiului, reforma contabilă, cea care a fost pusă în aplicare în 2005. Aceste reguli implică faptul că rezultatul contabil este diferit de cel bugetar, care, cu excepția creditelor raportate, nu ia în considerare decât uh, încasări și plăți. Aceste conturi consolidate ale exercițiului 2008 se referă la 39 de entități controlate, o entitate asociată și trei întreprinderi comune. Din 2007, pentru perimetrul de consolidare include trei agenții suplimentare Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Agenția pentru Energie și uh, Agenția Europeană pentru Transport, care este o agenție executivă. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabota, uh, Vom uh, vedea cum evoluează acest perimetru de consolidare, în special în ceea ce privește agențiile din pilonul 2, Agenția Europeană a, Apărării, Centrul de Sateliți al Uniunii Europene și Institutul de Studii pentru Securitate, care sunt cifrele cheie ale conturilor din 2008. Rezultatul bugetar are un, excedent, are un excedent de 1 miliard 180 uh, de milioane, cauzat uh, sub executării cheltuielilor în mai multe sectoare, fonduri structurale, politica agricolă, dar și în domeniul cercetării. Rezultatul economic se uh, ridică la 12 milioane 686 de milioane și aici regulile uh, sunt diferite și această schimbare se datorează în principal unei diminuări semnificative a cheltuielilor în acțiunile structurale cu încheierea programului 2000-2006 și o evoluție mai mică decât cea prevăzută pentru perioada 2007-2013. În comparație cu 2007 avem o reducere a activului neg negativ la 47 de milioane 400 miliarde 400 de milioane, care reflectă excedentul crescut și uh, prefinanțarea în domeniul dezvoltării rurale și a politicii regionale. În împrumuturile acordate și efectuate, creșterea a fost în jur de 2 miliarde de euro, foarte pe scurt, domnule președinte, putem spune că 2008 uh, a fost anul unei creștere a prefinanțărilor, o scădere a sumelor plătite pe termen scurt și uh, reducerea cheltuielilor. Dați-mi voie, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, să menționez aici trei aspecte, care au, trei întrebări care au fost puse aici, și anume activul, cea privind activul net negativ, tratamentul contabil al cheltuielilor proiectului Galileo și constituirea de provizioane pentru proiectele imobiliare. Activul negativ este o consecință directă a pregătirii conturilor pe baza regulilor internaționale de contabilitate pentru entitate finanțată de la bugetul anual. Regulile contabile ale comunităților europene, bazate pe cele ale IPSAS și FRS, regulile 310, 310 și 12 obligă luarea în considerare la finele anului a tuturor uh, cheltuielilor și constatarea tuturor datoriilor care nu au fost plătite. De exemplu, activitățile FEOGA și cheltuielile cu personalul sunt datoriri în, îndatoriri înregistrate în cont care vor fi luate în considerare în bugetul viitor. Aceleași reguli contabile nu permit uh, anticiparea încasărilor viitoare uh, sub formă de creanțe în cont pe baza principiului prudențialității totalitatea pasivelor depășește activele și atrage după sine situația aceasta cu activul net negativ. Pentru proiectul Galileo, în esență, nu există active reluate în contul 2008, căci proiectul este încă în fază de cercetare și în aceste condiții cheltuielile aferente nu pot fi capitalizate. Acest lucru este în conformitate cu regula ad hoc a comunității europene care copiază normele contabile internaționale pentru sectorul public. Comisia continuă, desigur, să, să colaboreze strâns cu Agenția Spațială Europeană pentru a garanta că activele programului Galileo sunt transferate Comisiei de îndată ce acest lucru este posibil. Există un termen provizoriu care trebuie să permite capitalizarea activelor în cauză. În ceea ce privește constituirea de provizioane pentru întreținerea clădirilor, poziția Comisiei pe baza acelorași norme care prevăd că astfel de provizioane nu pot fi constituite decât cu condiția că acestea să rezulte dintr-o obligație legală rezultată din uh, evenimente care au avut loc înainte de închiderea din 2008 activitățile de întreținere ordinare sau activitățile viitoare nu intră în acest caz și nu pot face obiectul provizionilor pentru mari activități de întreținere. Pe aceste trei aspecte, tratamentul contabil pregătit de comisie se bazează pe grija noastră de a păstra coerența și de a respecta normele contabile internaționale pentru sectorul public. Dacă Comisia nu ar respecta aceste regule, reguli, ar fi foarte mm, sever criticată. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, după ce avem un donator care certifică fiabilitatea conturilor toate informațiile necesare pentru uh, elaborarea de conturi care descriu activele și pasivele comunităților, precum și bugetul și conform articolului 129 din uh, documentul financiar, declar că aceste conturi prezintă o imagine fidelă a situației financiară a comunităților europene în toate aspectele lor semnificative. Conturile anuale consolidate pentru 2008 au fost deci adoptate, aprobate de comisie în conformitate cu articolul 128 și 29 și uh, noua normelor contabile în vigoare. Trecerea de la o contabilitate de casă la contabilitate de exercițiu necesită timp și modificări importante, atât în cadrul procedurilor, cât și în cadrul culturii financiare. În ciuda evoluțiilor contabile la nivelul comisiei, există anumite îmbunătățiri care au fost considerate a fi fără impact asupra fiabilității contului, uh, rămân să mai fie făcute. Serviciile contabile ale Comisiei vor continua să colaboreze uh, cu um, serviciile ordonatoare de credit și cu agențiile pentru a îmbunătăți în mod continuu calitatea datelor. Dați-mi voie, domnule președinte, de a mulțumi curții pentru recomandările atât de utile pe care le efectuează în fiecare an și pentru faptul că ne permit să ne îmbunătățim în mod regulat calitatea documentelor financiare vom continua să acordăm cea mai mare atenție viitoarelor recomandări ale curții. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Am vrea să știm dacă domnul Calas este prezent și dacă dorește să adauge ceva. Se pare că nu. Am să dau cuvântul domnului raportor Liberați Liberațchi acum. Dziękuję. <clears throat> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să completez ceea ce s-a spus până acum. Raportul nu va fi completat și încheiat astăzi, pentru că am primit textul vineri la ora 11 la Varșovia eu unul aveam uh, rezervat un zbor aproape în același timp, așa că abia după masă, vineri după masă la Bruxelles, am putut citi textul care îmi fusese trimis de comisie, și anume de Secretariatul Comisiei de Control Bugetar. Prin urmare, raportul pe care vi-l prezint astăzi este oarecum succint în ceea ce privește conținutul și n-a fost încă studiat în detaliu. Ceea ce am remarcat, că s-a înregistrat un progres în ceea ce privește disciplina bugetară, Vorbiți despre punctul 3, nu-i așa, și nu de raportul referitor la Curtea de Conturi, întreabă președintele. După cum spuneam, a existat oarecare îmbunătățire în ceea ce privește disciplina bugetară în cadrul Comisiei Europene în ansamblul său. Și aceasta atât în ceea ce privește gestiunea bugetului, cât și cea a finanțelor. Există de asemenea o îmbunătățire referitoare la planificare și la executare. Sunt de acord cu punctul de vedere al Comisiei care a fost prezentat de oratorul precedent și anume că există cinci domenii care sunt preluate în acest raport pe 2008 și unde nu există mari probleme. Există, în primul rând, problema uh, marjei erorilor. Și iată de ce am cerut să se facă un control asupra bunei utilizări a fondurilor, fonduri structurale de coeziune și de politică regională. Iată, acestea sunt domenii în care mai există probleme în continuare. Există, pe de o parte, această problemă a marjei erorii și, în al doilea rând, problema fondurilor care au fost utilizate incorrect în anii precedenți, acestea trebuie recuperate pentru a fi preluate de bugetul actual. Și aici înțeleg oarecum dificultatea comisiei, pentru că de multe ori pentru guvernele naționale aceste plăți sunt separate de bugete și există o tendință de a crește cheltuielile bugetare ale guvernelor în timp ce, din punct de vedere contabil, ele sunt înscrise în registru. Iată de ce Comisia ar trebui să atragă atenția statelor membre, însă forța Comisiei este oarecum relativă. Știm că Comisia are un rol executiv, și că Consiliul, practic, este cel care ar avea un rol important de jucat în acest sens și de aceea aș vrea să îl întreb pe vicepreședinte ce părere are despre această chestiune și ce fel de susținere așteaptă din partea noastră a Parlamentului. Aș vrea să subliniez că am avea nevoie de asemenea de o informație pentru a ști dacă conturile consolidate țin de ajuns cont de ceea ce s-a făcut până acum. Un alt lucru important și care este încă departe de a fi așa cum l-am dorit, se referă la acțiunile interne. Pentru că în cazul acțiunilor interne există o marjă de oroare care este foarte scăzută, acest lucru este bun, însă pe de altă parte există destule divergențe între ceea ce s-a făcut și ceea ce fusese planificat. Iată, deci, comisiei îi mai rămâne mult de făcut pentru că situația este destul de dificilă. Pentru cercetarea științifică aici s-au făcut progrese. Am văzut că există active nete negative și că există o îmbunătățire în ceea ce privește gestiunea fondurilor agricole, în special fondul AIATS. Aici s-a înregistrat o adevărată ameliorare a situației. Aș vrea să țineți cont de aceste prime comentarii pe care le-am făcut, ținând cont de asemenea de faptul că am analizat doar primele documente pe care le-am primit și vom reveni asupra acestei chestiuni atunci când vom ști care este poziția finală a Comisiei. Mulțumesc, domnul Gras. Doamna Gras, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru munca sa și în ceea ce privește recuperarea fondurilor care au fost cheltuite în mod incorrect, aș vrea să spun că acest plan de recuperare este oarecum controversat. Dacă vedem care sunt sumele despre care vorbim aici, observăm că datele sunt diferite în funcție de direcția generală și acest lucru trebuie soluționat. Un lucru care de altfel s-a întâmplat și anul trecut și Curtea de Conturi a încercat să îmbunătățească situația. Trebuie să vedem până la urmă ce se întâmplă, cum am putea obține date clare în legătură cu cheltuielile efectuate în mod incorrect. Și mă întreb, pe de altă parte, când vom putea avea în sfârșit încredere în datele care ni se prezintă în ceea ce privește aceste fonduri cheltuite incorrect. Și pe de altă parte trebuie să vedem ce ar trebui să recuperăm din aceste sume, pentru că n-am văzut aceste uh, sume detaliate pentru fiecare fond și ce procentaje se, se aplică la fiecare fond. Din partea biroului OLAF, Ni se spune, de exemplu, că pentru domeniul agricol ar trebui să recuperăm în jur de 20-25% din cheltuieli. Și atunci, adevărul e că nu înțeleg prea mult despre ce este vorba. Vreau să știu exact care este suma care trebuie recuperată din aceste fonduri. Aș vrea să dispunem de această informație. Ce despre ce fel de procent vorbim atunci când vorbim de recuperare. Și pentru fondurile structurale, aș vrea să spun că există două lucruri aici care mi se pare că sunt incompatibile. Cele 300 de miliarde de euro pe care trebuie să le recuperăm la punctul 106 și cele 2580 de milioane care sunt trecute la punctul 107 poate că ar trebui să analizăm acest lucru, pentru că eu vor, înțeleg că se vorbește aici de 1,1 uh, milioane de euro de diferență și nu știu de unde vine această diferență, din perioada 2006-2007, din care din ele. Mulțumesc. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Tavern pentru expunerea sa atât de precisă și referitor la anexele care au fost trecute aici și care sunt din ce în ce mai interesante. În primul rând, aceste conturi anuale n-au fost traduse și aș vrea să vă întreb dacă am putea avea traducerea măcar în câteva limbi a acestor documente pentru ca ele să fie disponibile și să fie mai ușor de înțeles pentru parlamentari și pentru cetățeni. Tot referitor la formă. Vreau să spun că uh, nu înțeleg acest uh, termen atât de lung al procedurii de descărcare și mă întreb dacă pe viitor n-ar trebui să facem astfel încât procedura noastră de descărcare bugetară să fie inclusă într-un singur an. Și vreau să știu de la domnul Tavern dacă consideră că am putea avea aceste conturi consolidate nu la sfârșitul, nu la mijlocul lunii iulie, ci mai devreme așa cum se face, de exemplu, în marile companii sau multinaționale industriale, unde, de asemenea, complexitatea conturilor este foarte mare ca la noi. Deci este posibil sau nu. Iar în ceea ce privește condurile, conturile, în 2008 ne aflam în plină criză financiară și vreau să știu dacă aceasta a putut avea o influență sau nu asupra conturilor. Am auzit și comentariile în legătură cu întrebările care au fost puse anul trecut în legătură cu aceste active nete negative. Aș vrea să mulțumesc domnului Tavern și serviciului său pentru întâlnirea pe care am avut-o pe această temă, pentru a înțelege mai bine această chestiune și eu pot să vă spun cu sinceritate că nu pot să accept să avem niște conturi consolidate ale Uniunii Europene cu active nete negative de o ordine a 50 de miliarde de euro, mi se pare. Referitor la creanțele pentru statele membre, am înțeles că acestea nu au fost contabilizate pentru că se aplica principiul prudenței. Deci se contabilizează datoriile față de personal, dar nu creanțele față de statele membre. Nu sunt un adevărat expert în acest domeniu, dar nu știu de ce nu sunt foarte încrezător în această uh, chestiune și cred că principiul de prudență aplicat aici pentru statele membre care sunt debitori solvabili, să spunem așa, cred că nu poate fi aplicat aici atunci când există probleme din partea statelor membre. Eu mi-aș dori ca angajamentele care sunt incluse în regulamentul financiar și acele datorii pe care le au statele membre față de personal să fie incluse în uh, bugetul nostru și se vorbește și despre acel 11% pe care nu numai că nu-l recuperăm, dar îl dăm statelor membre. Deci ar trebui să știm exact despre ce este vorba aici. Și în concluzie, domnule președinte, cred că ar trebui să facem un studiu pentru fondul de pensii pentru a obliga statele membre să plătească aceste lucruri, pentru că vorbim aici de 40 de miliarde de euro în anul anterior, deci există o creștere sub o creștere destul de mare și aș dori ca Uniunea Europeană să recupereze aceste sume. Referitor la proiectul Galileo, există în primul rând aspectul de contabilizare a cercetării și cred că dacă nu avem cercetare, atunci nu are rost să activăm aceste sume, domnule Tavern. Ni se spune, pe de altă parte, că așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu acest proiect care n-a intrat încă în funcțiune și cred că această atitudine contabilă nu este cea mai bună. O ultimă chestiune. Uniunea Europeană acordă garanții BEI-ului prin cauțiuni care, din câte știu eu, nu sunt remunerate. Și eu am pus această întrebare dacă se remunerează aceste cauțiuni sau nu și mă întreb cum ar putea fi ele contabilizate. Dacă n-am putea pune, de exemplu, produsul care ne lipsește atunci când beiul nu ne predă aceste cauțiuni printr-o subvenție directă pe care o acordăm noi beiului pentru activitățile financiare, pentru că vorbim aici de 100 sau de 200 de milioane de euro, de sume importante. Mulțumesc. Domnul Anhes. Thank you, Chairman. Domnul Andreas. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu domnului Taverne pentru această prezentare a conturilor. Mă întreb însă de ce semnează conturile când știm că pentru tranzacțiile din 2009 dumnealui nu a fost responsabil, ci domnul Grey s-a ocupat de tranzacții. În orice caz, când uităm la active și pasive și la declarația privind acestea, văd un lucru și anume că prefinanțarea a crescut în mod semnificativ uh, de anul trecut încoace. Prefinanțarea înseamnă bani care ies din buget. Aș vrea să-l rog pe domnul Tavern să ne explice de ce a crescut prefinanțarea și de asemenea să-l întreb dacă este mulțumit de aceste date, de aceste cifre, dar acestea vin din uh, raportul directorului general. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Tavern din partea Comisiei pentru a răspunde la întrebare. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește recuperarea de fonduri, mă refer la nota 6 din conturi, care oferă detalii, poate că prea multe detalii de altfel, în legătură cu sumele asupra cărora s-a hotărât o recuperare în anul 2008. Trebuie să știți că în ceea ce privește recuperarea fondurilor structurale nu intră prea multe cifre în conturi, deoarece în conformitate cu regulile Consiliului, statele membre fac aceste corecturi și reafectează aceste fonduri pentru alte cheltuieli. O mare parte din aceste sume, deci sunt menționate în notă, însă nu intră în contabilitatea comunității. Astfel, cifra despre care vorbea doamna Grasle, cifrele care se referă la cele două mari perioade pentru care am avut cheltuieli bugetare. Deci de aceea aceste cifre reprezintă sume recuperate, însă care constituie obiectul unei uh, corecții financiare. Aceasta este concluzia la care putem ajunge când citim această notă. Domnule Odi, conturile au fost vor fi traduse săptămâna viitoare, deci vor fi disponibile cel puțin în limba noastră, în franceză. Conturile consolidate sunt pregătite la jumătatea lunii iulie. M-ați întrebat dacă aș putea să o fac mai devreme. Da, cred că am putea să o facem mai devreme, am putea să discutăm despre conturile provizorii care sunt uh, stabilite pe 31 martie. Probabil așa am putea pregăti terenul pentru niște discuții mai puțin îndelungate atunci când se prezintă raportul de către Curtea de Conturi. Și astfel uh, dumneavoastră veți cunoaște mult mai bine conturile în momentul în care sunt actualizate de către Comisie. Însă nu cred că am reușit să prezentăm conturile definitive în luna martie. Vă reamintesc că fiecare instituție trebuie să-și pregătească conturile provizorii, după care curtea le examinează pentru a avea o aprobare definitivă. Cealaltă întrebare acum, dacă criza financiară a afectat conturile? Răspunsul este da și este și răspunsul pentru doamna Andreas în legătură cu prefinanțarea și creșterea acesteia. În fondurile structurale, intervențiile comunitare sunt cofinanțate. Asta înseamnă că statele sau regiunile sau partenerii privați vin cu o parte din finanțare. Uneori, această parte este majoritară, deci de multe ori contribuția comunitară este sub 50%. Din cauza crizei și deoarece statele membre au trebuit să mobilizeze sume importante pentru a soluționa această criză, pot fi un factor care să explice întârzierea în ceea ce privește dezvoltarea de proiecte. Prefinanțarea crește deoarece banii nu sunt consumați, deci sumele avansate în trezorărie rămân la prefinanțare. Aceasta ar putea fi o explicație. Și din cauza aceasta, prefinanțarea este, foarte, este la un nivel foarte ridicat la sfârșitul anului 2008. Însă în 2009 nivelul de prefinanțare va scădea, conturile sunt puțin diferite, deci nu suntem decât la începutul lunii noiembrie. În ceea ce privește acum activul net negativ. Domnule Odi, am discutat mult despre asta eu nu pot decât să aplic standardele internaționale pentru sectorul public. Dacă aș acționa altfel, aș fi criticat uh, de Curtea de Conturi, de autoritățile publice, de autoritatea de descărcare. Eu, unul, nu fac decât să respect regulile, însă nu. Acesta este elementul principal. Nota explică că garanțiile date de state sunt uh, existente. O creanță nu poate fi luată în bilanț dacă nu este materializată. Este problema datoriilor finanțate prin bugetul anual. Asta e drept pentru pensii și pentru FEAGAR. Știu că pentru dumneavoastră fondul de pensii este foarte important. La ultima reformă a statutului, Comisia a studiat foarte mult această chestiune, am participat și eu atunci la lucrări și vă spun că înființarea unui fond de pensii este foarte dificilă. Trebuie să știm cum să investim banii din acest fond, cum să-l gestionăm. Și în lumina evenimentelor recente, eu nu cred că noi avem toate garanțiile pentru a avea o soluție care pe plan financiar să fie mai sigură decât o finanțare solidară de către cele 27 de state membre. Galileu acum. Transferul de proprietate declanșează activul, iar transferul de proprietate încă nu s-a făcut, nu a fost semnat. Pentru IGNOS există. IGNOS va apărea în conturile 2009, însă Galileo nu, va apărea doar în 2010 sau chiar în 2011. Acum, garanțiile pentru BEI. Sunt niște date din afara bilanțului de la pagina 97 pentru o sumă de 17 miliarde. Informațiile sunt disponibile, sunt transparente. Aceste informații sunt incluse în notă și nu în conturi. Doamna Lansen mă întreabă de ce eu semnez conturile pentru care domnul Grey a stabilit versiunea provizorie. Domnul Grey a semnat conturile provizorii pe 31 martie, eu le-am preluat după aceea, după ce le-am studiat și după ce am discutat cu dumnealui în legătură cu aceste conturi. Și eu sunt sigur că cele provizorii au fost stabilite conform regulilor. Iar eu am respectat uh, regulamentul financiar atunci când am semnat conturile definitive. Am răspuns deja la întrebarea privind creșterea prefinanțării. Deci sumele sunt avansate în trezorerie de, pentru statele membre, însă nu corespund unor sume pe care le putem contabiliza. De aceea, rezultatul economic este foarte ridicat anul acesta. O altă întrebare, dacă sunt mulțumit de aceste cifre. Uh, da. Eu cred că acestea dau o imagine corectă prin toate elementele semnificative și nu am niciun motiv pentru a reveni asupra semnăturii, pe, semnăturii mele. Vă mulțumesc. Doamna Gresle. Vă mulțumesc. Eu aș vrea să mai uh, adresez încă o dată două întrebări. Nu vreau să insist, însă, în ceea ce privește prefinanțarea, știm din raportul Curții de Conturi că avem 11 miliarde, 11,8 miliarde pentru fondurile structurale, plăți. Și aici o mare parte era de prefinanțare. Autoritatea de control a protestat și uh, s au opus uh, schimbării de sistem. Să nu vorbim doar de prefinanțare, vorba despre o plată care s-a făcut înainte ca acest proiect să devină obligatoriu. Nici nu avem cum să cerem explicații, deoarece proiectul nu a fost lansat. Mai avem de asemenea și problema de mâine. Eu cred că ar trebui să analizăm această problemă mult uh, mai în detaliu. Acum, aș vrea să mă refer la recuperări. Domnule Tavern, noul plan de recuperări care trebuie elaborat împreună cu Curtea de Conturi, aș vrea să știu în ce etapă se află acest plan. Când îl vom avea în fața noastră, când uh, cifrele din uh, acest plan vor fi corecte trebuie să facem ordine în ceea ce privește această chestiune a recuperării de fonduri. Nu putem să fim mulțumiți cu o rată de 10-12% din cheltuieli care se fac în mod uh, greșit. E vorba de 4 miliarde de euro. Ar trebui să avem niște date statistice în funcție de fiecare stat membru pentru a ști exact uh, cât trebuia să recupereze fiecare stat membru și dacă într-adevăr au făcut-o, de exemplu la fondurile structurale. Ar fi un pas înainte. Ce credeți, am putea avea o astfel de statistică? Eu vă lansez uh, acest îndemn să orientați și să structurați această chestiune într-un mod mult mai eficient decât în trecut. Nu avem cum să lucrăm astfel trebuie să identificăm uh, sursa problemelor. De aceea vă întreb din nou, acest plan de recuperare în ce stadiu se află? De asemenea, totul s-a făcut uh, în funcție de o distribuție pe state membre. Mă întreb dacă s-ar putea detecta erorile în funcție de domeniu și de stat membru. Domnul Odi, am văzut bine cifra de 17 miliarde. Întrebarea mea era privind remunerarea garanției, deoarece pe piața internațională aceasta are o valoare de 0,51%, deci pentru 17 milioane este în jur vorba de aproape 80 de milioane. De aceea punem întrebarea în legătură cu contabilizarea acestor cifre. Deci se contabilizează sau nu această pierdere financiară sau această subvenție indirectă către Banca Europeană de Investiții. Vă mulțumesc. Domnule Taver, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnei Gresle, aș vrea să-i spun uh, următorul lucru, în legătură cu prefinanțarea și cofinanțarea. Prefinanțarea e o versiune de trezorerie, deci nu influențează gradul de intervenție la cheltuieli. Prefinanțarea înseamnă să avansezi o sumă. Cofinanțarea este înscrisă în actele de bază și înseamnă că intervenția comunitară este plafonată la un anumit nivel, pentru care utilizăm sume prefinanțare. Deci avem pe de o parte trezoreria, pe de deci cea... o operațiune diferită. În ceea ce privește recuperarea, vorbiți de 12%. Este marja de eroare din DAS pentru 2007 pentru fondurile structurale. Ce înseamnă? Curtea de conturi a văzut că există această marjă de eroare pe un eșantion de cheltuieli de la fondurile structurale pentru întreaga Uniune Europeană, deci nu doar pentru un anumit stat membru. În conformitate cu acest eșantion și cu niște metode verificate, datele sunt reprezentative, dar pentru întreaga Uniune Europeană, nu doar pentru un stat membru. Statisticile pentru Uniunea Europeană apare în raportul anual pentru fondurile structurale. Acolo există și statistici pentru fiecare stat membru. Curtea de conturi nu spune care este performanța statelor membre. Ea studiază un eșantion de tranzacții pentru întreaga Uniune Europeană. Eu înțeleg îngrijorările dumneavoastră în legătură cu recuperarea fondurilor cheltuite greșit. Comisia vă va informa în legătură cu controlele în ceea ce privește fondurile structurale. În octombrie există, s-a făcut un raport, un alt raport va fi elaborat în luna ianuarie pe această temă. Deci veți, veți avea ocazia să reveniți asupra performanței statelor membre în ceea ce privește fondurile structurale. Însă noi, la comisie sau la nivelul consolidat, nu contabilizăm cifre uh, pentru fiecare stat membru, ci doar la nivel comunitar. Domnule Odi, într-adevăr și mie mi se pare că îi facem un cadou băncii europene de investiții atunci când nu luăm în calcul remunerarea pentru garanții. E vorba de convenții, de acorduri juridice din trecut, asupra cărora nu putem face nimic noi, Comisia Europeană. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, doamna Andreas. Mulțumesc, domnule președinte. Mă reîntorc la chestiunea prefinanțării și vă atrag atenția asupra faptului că reprezintă 45% din active și 33% din buget. Domnule Tavern, nu pot accepta să ne spuneți că prefinanțarea nu are nicio legătură aici și nu are niciun impact asupra cheltuielilor. De fapt, E vorba de cheltuieli care au fost plătite în avans și trebuie să obținem foarte atent documentația care dovedește că fondurile au fost cheltuite în mod adecvat. E vorba de sume foarte mari cheltuite în domenii în care curtea a identificat cele mai, cea mai, cele mai multe erori, fonduri structurale și dezvoltare rurală. Prin urmare, nu cred că putem uh, uh, da deoparte toate aceste lucruri și să spunem că nu au impact asupra cheltuielilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gressler! Mulțumesc! Având în vedere că mai avem încă timp, uh, ne vin idei noi. Mulțumesc pentru răspunsurile date, însă aș vrea să vă reamintesc că uneori există dificultăți în ceea ce privește uh, controlul bugetar și vorbesc, cel puțin din punctul meu de vedere, dragi colegi. Întrebarea este unde se găsesc datele în acel document. Nu avem informații, de exemplu, cu privire la fondurile structurale pentru 2008 și acest lucru face lucrurile prea dificile Bine, pot lua raportul anual pentru agricultură, unde găsesc uh, informații statistice cu cote pentru statele membre. Uh, în 100 de pagini găsesc o pagină cu aceste informații și pot să mă bucur că am găsesc aceste informații. Cu privire la fondurile structurale, unde pot găsi informațiile? În raportul de activitate anual, uh, acesta are 3000 de pagini Și oricine face un raport de descărcare bugetară știe cât este dificil să te discurci printre toate aceste informații. Metoda cea mai puțin eficientă a fost să furnizeze întotdeauna deputaților tone de documente pentru ca aceștia să nu ajungă la informațiile utile. Eu aș vrea un cadru general cu privire la recuperarea sumelor. De aceea eu, un mic deputat în fața Comisiei, Măreței Comisiei Europene, cer să-mi dea uh, o mână de ajutor și să-mi pună la dispoziție aceste informații în mod compact pentru fiecare fond, pentru fiecare stat, să vedem unde sunt problemele. Și aș vrea să-i cer uh, domnului domnului Liberatski să um, reia această cerință a mea în raportul domniei sale, fiindcă altfel nu vom reuși să avansăm deloc. Noi am dorit ca Uniunea Europeană să funcționeze. Vrem să ajutăm statele membre și Comisia Europeană să își desfășoare rolul care le revine, și anume o execuție bugetară corectă. De aceea vă rog, înțelegeți-ne, nu suntem uh, mulțumiți în totalitate de răspuns. Chiar dacă suntem uh, harnici și lucrăm aici, tot nu reușim să avem toate documentele. Deci vă rog, dați-ne aceste date de care avem nevoie pentru fiecare fond într-un document uh, adițional, dacă este posibil, referitor la conturi, document care să ne dea toate informațiile în același loc. Mulțumesc. Domnul Liberaschi. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, era de așteptat. Fondurile de coeziune și fondurile structurale sunt uh, chestiunile cele mai relevante, cele mai discutate și aș vrea să cer Comisiei să ia în considerare următoarea cerință. Pe de o parte, avem o serie de simplificări în ceea ce privește prefinanțarea proiectelor. Există simplificări în procesul decizional, care pune o responsabilitate mai mare mm, la nivelul guvernelor statelor membre. Este adevărat că statele membre folosesc toate aceste venituri generate de simplificare ca um, venit bugetar. Și acest lucru duce la reducerea deficitului bugetar. Altfel s-ar ajunge la surplusuri. Însă, Știm și că, datorită unor restricții bugetare, statele membre nu uh, folosesc propriile contribuții și uh, la final aceste, aceste fonduri nu ajung la beneficiari și aceste sume neutilizate continuă să crească. Știm că există niște probleme între Comisie și Consiliu pe acest subiect și aș vrea să repet și eu uh, întrebarea care a fost pusă aici. Uh, domnule director, domnule Calas, n-ar trebui să preluăm întrebarea doamnei Gresler oare și să uh, începem să facem o analiză pentru a vedea dacă vom putea recupera aceste uh, sume? Și dacă da, credem că e momentul să reacționăm pentru a recupera aceste sume. Deci vă rog să-mi dați un răspuns la întrebare. Mulțumesc, domnule Tavern, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dimensiunea prefinanțărilor se explică foarte ușor. Suntem la începutul unei noi perioade legislative, 2007-2013. Acesta este exercițiul pentru 2008, deci al doilea an dintr-o perioadă foarte lungă și este absolut normal ca în acest moment, la încheierea acestui exercițiu, ca bilanțul să ilustreze sume ridicate pentru prefinanțarea politicilor structurale pentru 2007-2013 timpul de executare a acestui proiect este unul foarte mare. Așa stau lucrurile și plătim uneori 10 ani după începutul unei perioade încă sume pentru proiecte. Perioada anterioară, 2000-2006, încă nu s-a finalizat din punct de vedere al plăților. Astăzi, în prezent încă, curtea care va lua în curând cuvântul și a prelevat un eșantion din fondurile structurale care include plăți referitoare la perioada 2000-2006 trebuie să înțelegem că există o, un decalaj de timp foarte important în ceea ce privește fondurile structurale, decalaj între decizii politice, angajamente și executarea concretă pe teren și deci controlul acestei um, implementări care se face după ce fondurile au fost executate. În 2008 eram într-o, suntem într-o fază incipientă a activităților pentru fondurile structurale 2007-2013. Știu că prea multe informații fac să nu mai înțelegem nimic și doamna Greslen, cu siguranță mă angajez să vă furnizez în mod compact cifrele pe care spuneți că trebuie să le căutați dumneavoastră în diferite documente. Am să vă furnizez acest document. Domnule Liberațchi, guvernele nu cofinanțează, ele au dificultăți să găsească cofinanțarea E posibil și asta. E asta o amenințare pentru uh, avansuri? Înseamnă că prefinanțările nu vor fi recuperate? Nimic nu indică acest lucru Nimic nu indică faptul că pe 31 decembrie 2008 lucrurile vor sta așa. Este vorba de o aplicare strictă a normelor și, bineînțeles, executarea proiectelor va fi strâns supravegheată și știți importanța mare pe care curtea o acordă controlului făcut de comisiei. Dar toate aceste lucruri sunt în conformitate cu documentele de bază, cu deciziile Consiliului, care stipulează că statele pot să realoce sumele pe care le recuperează ele din proiecte deci controlul nu este cel al comisiei. Sumele recuperate nu sunt recuperate de comisie, doar există un grup de măsuri, uh, gestiunea cărora revine statelor membre și comisia nu poate să nu participe și ea la acest exercițiu. Mulțumesc! Mulțumesc. Am încheiat la timp acest punct. Am să dau acum cuvântul domnului președinte al Curții de Conturi. Vrem să-i urăm bun venit. Știm că a existat o întârziere datorită cererii președintelui Parlamentului de a se întâlni cu domnul Caldeira, dar acum avem suficient timp pentru a-l asculta intervenția sa, apoi pe domnul Calas, domnul Liberațchi, în calitate de raportor, după care putem deschide și dezbaterile. Înainte să-i dau cuvântul domnului președinte Caldera, vreau să vă spun că vineri, așa cum am stabilit, am primit uh, informații din partea Curții de Conturi cu privire la exercițiul 2008 și vreau, având în vedere că am primit această scrisoare, vreau deci să subliniez activitatea foarte bună desfășurată de Curtea de Conturi și informații care ne permit, după părerea mea, să muncim în mod eficient în acest an și să reflectăm pe analiza făcută de Curtea de Conturi cu privire la cele mai importante aspecte E vorba de o analiză foarte detaliată în care sunt menționate mai multe capitole de cheltuieli din fonduri, fonduri structurale, fonduri de cercetare, fonduri pentru transport, energie, fonduri pentru statele membre, precum și uh, fonduri pentru state terțe, ajutoare umanitare și așa mai departe. După părerea mea, uh, Comisia pentru Control Bugetar are o bază foarte largă de lucru în aceste documente și credem că um, colaborarea cu Curtea de conturi pe viitor este esențială, așa cum importantă este și acțiunea uh, independentă și autonomă a Curții de Conturi spre interesul Uniunii Europene și spre interesul cetățenilor europeni care urmăresc cu mare atenție cheltuirea fondurilor publice. Cheltuirea acestora nu doar de către instituțiile europene, dar și de către statele membre. Mulțumesc, domnule Caldeira, și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule de magistris, pentru aceste remarci introductive și pentru uh, cuvintele amabile. Domnule președinte, stimați membri, domnilor și domnilor, este o onoare pentru mine să vă pot prezenta astăzi în comisie raportul anual al Curții de Conturi Europene privind execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2008 și uh, cel referitor la fondurile europene de dezvoltare. Este prima ocazie de a interveni în faza comisiei de la alegeri și să întâlnesc uh, membrii acestei comisii, de aceea aș dori să mă folosesc de această ocazie pentru a vă felicita pe toți pentru faptul că ați fost aleși și pe domnul de magistris pentru numirea sa ca președinte al acestei comisii. Raportul anual al acestui an a fost elaborat în într-un context diferit de cel al anilor anterior. 2008 va fi un an în care ne vom aminti cum a început criza financiară mondială care continuă să aibă implicații semnificative pentru statele membre și pentru bugetul Uniunii Europene. În acest context, rapoartele și avizele curții sunt din ce în ce mai importante și pentru a ne reaminti de problemele pe care le avem cu gestionarea financiară și de eforturile care au fost făcute pentru a rezolva aceste probleme, precum și de provocările rămase. Am să revin mai târziu la aceste subiecte, după ce vă voi fi prezentat mesajul cheie al acest, raportului anual al acestui an. Pe scurt, există de fapt patru mesaje cheie în acest raport. În primul rând, conturile Uniunii Europene sunt fiabile pentru al doilea an consecutiv. În al doilea rând, nivelul de neregularități a scăzut la nivel global în ultimii ani, în mare parte datorită îmbunătățirii gestionării bugetului, însă mai există plăți necorespunzătoare făcute în anumite domenii. Recomandările curții din anii anterior cu privire la sistemele uh, contabile rămân valabile. Și al patrulea mesaj, simplificarea rămâne o prioritate, dar trebuie să fie aplicată cu precauție. Dați-mi voie să intru în detaliu pe scurt cu privire la fiecare mesaj. În primul rând, fiabilitatea conturilor. Pentru al doilea an consecutiv, curtea formulează o, un aviz fără rezerve și conclude că poziția, situația financiară a comunităților europene la 31 decembrie 2008 este prezentată în mod fidel, la fel și rezultatele operațiunilor acestora și fluxurile de numerar. Asta nu înseamnă că totul este perfect sau că sistemele care stau la baza lor nu generează erori. De altfel, curtea subliniază că există deficiențe în sistemele contabile, pentru o serie de directorate, lucru care face ca informațiile să nu aibă întotdeauna calitatea dorită. Deși acest lucru nu a dus la rezultate materiale în raporturile conturilor consolidate, Comisia ar trebui să acorde atenția cuvenită remedierii problemelor. În ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, cel de-al doilea mesaj cheie este că nivelul neregularităților a scăzut pe ansamblu în ultimii ani datorită îmbunătățirii la nivelul gestiunii bugetare. Însă, continuă să existe riscuri ridicate în anumite domenii. Ca și în anii anterior, pentru 2008, Curtea formulează o opinie fără rezerve cu privire la venituri și angajamente. În ceea ce privește plățile, situația continuă să fie una eterogenă, deși au existat schimbări de la un an la altul. Curtea formulează opinii fără rezerve pentru cheltuielile aferente educației și cetățeniei și, de asemenea, cheltuielilor administrative și altor cheltuieli. Pentru aceste domenii, curtea estimează că indicele de eroare este sub 2%. Pentru educație și cetățenie, acest lucru se datorează în mare parte ponderii importante deținute în 2008 de plățile în avans, cu puține condiții și care sunt uh, mai puțin afectate de erori decât plățile intermiare sau cele finale. Însă sistemele aferente sunt evaluate pentru uh, a fi eficace. Sistemele pentru cheltuielile administrative uh, au um, avut loc în conformitate cu cerințele regulamentului financiar pentru agricultură și resurse naturale, curtea cu rezerve pentru prima dată, concluzând că, cu excepția dezvoltării regionale, uh, au fost, um, toate aspectele au fost în conformitate cu lege. Pentru prima dată, curtea estimează că indicele de eroare global pentru acest grup este sub 2%, o scădere față de exercițiile anterioare. Însă, indicele de eroare estimat pentru partea de cheltuieli legate de dezvoltarea rurală continuă să depășească 2%, deși este mai scăzut decât în anii anteriori. Deficiențe în cadrul sistemelor de supraveghere și control aferente dezvoltării rurale contribuie semnificativ la decizia curții ca evaluare globală, uh, dând calificativul de parțial eficace. Curtea consideră că IAX este eficace în ceea ce privește limitarea riscului de cheltuieli nereglementate. Curtea formulează o opinie cu rezerve pentru afaceri economice și financiare datorită erorilor identificate um, în cadrul operațiunilor legate de al șaselea program cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică. În ceea ce privește grupurile de politici coeziune, cercetare, energie, transport, ajutor extern, dezvoltare și extindere, Curtea estimează că trebuie să dea opinii contrare, concluzia sa fiind că aceste domenii sunt în mod semnificativ afectate de erori, deși în măsuri diferite. Coeziunea, al doilea grup um, de politici ca mărime, reprezintă o treime din buget și este domeniul cel mai afectat de erori, curtea estimând că cel puțin 11% din suma totală rambursată n-ar fi trebuit să fie rambursată. Ca și în uh, exercițiile anterioare, eroile identificate de curte vizează plăți intermediare și finale aferente proiectelor um, din domeniul coeziunii 2000-2006. O parte importantă din indicele de eroare vizează erori privind eligibilitatea, de exemplu proiecte care nu au îndeplinit condițiile de finanțare și abateri grave de la normele referitoare la achiziții. În trecut, Comisia a răspuns acestor observații, afirmând că mecanismele de corecție și de recuperare ar contracara efectele erorilor pe care, care se produc la momentul plății. Însă Comisia nu este în măsură să demonstreze dacă acest lucru se întâmplă cu adevărat, fiindcă statele membre nu, funcționa, nu oferă întotdeauna informații complete și fiabile și fiindcă este prea devreme să se măsoare uh, impactul acțiunilor în derulare pentru a determina rolul de supraveghere al Comisiei în acțiunile structurale. Curtea a identificat de asemenea cazuri de înlocuire de către statele membru a unor cheltuieli neeligibile cu cheltuieli neeligibile diferite din cauza verificării ex ante necorespunzătoare. Un astfel de exemplu în raport este al unei autorități de gestionare care a înlocuit un proiect FEDER care fusese respins de comisie cu un alt proiect cu cheltuieli declarate de 5,7 milioane de euro, deci neeligibil, pentru că se cunoștea că acest obiectiv nu își putea îndeplini obiectivele. Pentru perioada 2007-2013, în ceea ce privește coeziunea, aproape toate proiectele sunt prefinanțate și există foarte puține condiții pentru acestea. Iată de ce e prea devreme să spunem dacă schimbările regulilor sau a controlului de supraveghere pentru această perioadă 2007-2013 au avut un efect pozitiv pentru reducerea nivelului erorilor în plățile intermediare și finale. Curtea a remarcat totuși cu îngrijorare întârzierile în aprobarea de către statele membre a sistemelor evaluărilor și a strategiilor de audit, pentru că aceste întârzieri au încetinit execuția bugetară și pot spori riscul de erori în faza de demarare. Până la sfârșitul anului 2008, în 38% din cazuri, statele membre au prezentat prea târziu aceste documente comisiei. Referitor la cercetare, energie și transport, Curtea arată că, deși grupul de politici este în continuare afectat de un nivel semnificativ de eroare, măsurile corective luate de comisie au ajutat la reducerea indicelui de eroare. Ca și în anii anteriori, erorile se refereau în principal la rambursarea de costuri neeligibile personal și indirecte și pentru proiecte de cercetare din PC6. Una din cauzele erorilor este cadrul juridic complex, care are un număr mare de criterii de eligibilitate, printre care și cerințe pentru a demonstra că e vorba de costuri reale necesare pentru implementare. Curtea a considerat că sistemele de control utilizate sunt numai parțial eficiente. De exemplu, declarațiile de cheltuieli ale beneficiarilor înaintate pentru rambursare trebuie să fie însoțite de un certificat de audit emis de un, de un auditor independent însă pentru aproape jumătate din cazurile analizate s-au constatat erori în cadrul declarațiilor de cheltuieli, pentru că fusese reemise certificate de opinie fără rezerve. În plus, doar un nivel scăzut de recuperare al acestor cheltuieli au fost inițiate la sfârșitul anului 2008 și nu s-a impus nicio sancțiune până acum. Pentru ajutorul extern, dezvoltare și extindere, Curtea arată că plățile au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare. Ca și în anii anteriori, am constatat cazuri de neeligibilitate a cheltuielilor, absența documentelor justificative și neregularități în proceduri de achiziții publice. Sistemele aplicate de către direcțiile generale responsabile erau doar parțial eficiente din mai multe motive. S-au găsit de asemenea slăbiciuni la nivelul autorităților de implementare și al delegaților mai curând decât la nivelul serviciilor centrale, care și ele sunt finanțate de Fondul European de Dezvoltare. Deci, aceste erori s-au referit în special la controlul ex post și audit intern. Indiciile de eroare par să fie în scădere datorită îmbunătățirilor aduse gestiunii bugetare, însă cadrele de reglementare prezintă un caracter complex, iar în anumite sisteme de control există probleme. Întrebarea, domnilor și domnilor, domnule președinte, este cum putem reduce nivelul plăților nereglementare în continuare. Răspunsul pe care îl oferă curtea are două componente îmbunătățirea eficacității sistemelor de supraveghere și de control pe de o parte și, acolo unde e cazul, simplificarea normelor și a reglementărilor. Și aceasta mă aduce practic la cel de-al treilea mesaj cheie al raportului anual, referitor la îmbunătățirea eficacității sistemelor de supraveghere și control. Recomandările din anii anteriori ale curții pentru îmbunătățirea sistemelor sunt în continuare valabile. Acestea trebuie văzute ca o parte a unui proces continuu și e nevoie de timp pentru ca măsurile relevante să fie eficiente. Prioritatea ar trebui să fie remedierea deficiențelor specifice identificate de curte în domeniile cu cele mai multe probleme. Majoritatea au fost deja prezentate în expunerea mea. Ar trebui să acordăm o atenție deosebită îmbunătățirii mecanismelor care să corecteze erorile prin corecții financiare și recuperări, și aceasta pentru a închide perioada de programare 2000-2006. În ciuda progreselor considerabile care s-au făcut în ceea ce privește supravegherea, se așteaptă și mai mult din partea Comisiei. Curtea recomandă Comisiei să-și continue eforturile pentru a asigura eficiența sistemelor de supraveghere și de control în direcțiile sale generale. Mai e mult de făcut pentru a îmbunătăți coerența evaluărilor în rapoartele anuale de activitate și în declarații cu pentru a reflecta și mai bine rezervele formulate și a îmbunătăți calitatea informațiilor disponibile referitoare la corecții financiare și recuperări. Comisia ar trebui de asemenea să facă eforturi pentru a ajunge la un anumit nivel de asigurare pe baza declarațiilor ex ante și a situațiilor rezumative anuale și de asemenea pe baza inițiativelor voluntare, toate acestea din partea instituțiilor supreme de audit. Comisia trebuie să monitorizeze impactul asupra indicilor de eroare, corecții financiare și recuperări pentru a ajunge la un cadru de control intern integrat și pentru a asigura că acțiunile luate duc la o eficiență sporită a sistemelor de supraveghere și control. Comisia ar trebui să-și finalizeze studiul cu privire la costuri și avantaje a mecanismelor de control în diferite domenii. Trebuie identificate situațiile în care se poate face mai mult și a cazurilor în care nu se poate obține un echilibru just între costuri și avantajele controalelor și pentru care ar fi de indicat să se revizuiască programele sau sistemele respective. În contextul acestor procese, autoritățile legislative și Comisia ar trebui să se gândească cum să redefinească sistemele de control în ceea ce privește rezultatele și nu resursele. Deci, în loc să se precizeze numărul de controle care ar trebui efectuate, obiectivul ar trebui acela, să fie acela de a stabili un nivel țintă de risc rezidual de neregularitate, deci un risc tolerabil de eroare. Însă există și o limită în ceea ce privește reducerea nivelului de neregularitate prin îmbunătățirea sistemului de control și de supraveghere. Și aceasta mă aduce la ultimul mesaj cheie al acestui raport, și anume nevoia de simplificare continuă. În multe din domeniile în care continuăm să raportăm un nivel ridicat de eroare, aceasta este o consecință a normelor și reglementărilor prea complexe. Simplificarea este deci o adevărată prioritate. După cum arătam în declarația de asigurare a curții de anul acesta, Există domenii în care identificăm niveluri de eroare prea ridicate și acestea sunt tocmai cele care sunt prea complicate sau neclare în ceea ce privește, de exemplu, criteriile de eligibilitate. Ar trebui deci să se acorde prioritate simplificării acestor domenii. Așa cum am spus de nenumărate ori, normele și reglementările bine concepute, ușor de interpretat, scad riscul erorii și permit existența unor mecanisme de control simplificate. Un astfel de exemplu de eforturi de simplificare reprezintă domeniul agriculturii însă simplificarea trebuie aplicată cu grijă. Normele care reglementează modul de cheltuire a fondurilor sunt un instrument cheie pentru orientarea cheltuierilor, pentru ca acestea să îndeplinească obiectivele politicilor. De aceea, în procesul de simplificare, trebuie să evităm scăderea gradului de precizie a orientării acestor cheltuieli. De asemenea, trebuie să fim precauți astfel încât simplificările la nivelul condițiilor de plată cu scopul de a reduce sarcina administrativă și întârzierile în folosirea fondurilor să nu ducă la o creștere a riscului de plăți nereglementare. De exemplu, relaxarea condițiilor pentru plățile în avans, în avans și creșterea proporțiilor fondurilor pentru puse la dispoziție pot spori riscul utilizării neconforme a fondurilor dacă sistemele de supraveghere și control nu sunt eficiente. Domnule președinte, stimați membri, v-am prezentat acum mesajele cheie ale acestui raport anual. Raport anual care este un produs de bază al activității Curții de Conturi, însă nu este singurul, după cum știți. Anul acesta vom publica rapoartele anuale specifice ale agențiilor Uniunii Europene și organismelor comunitare. Și s-au elaborat deja 15 rapoarte speciale pe teme concrete, cum ar fi, de exemplu, ajutorul alimentar pentru persoane defavorizate sau gestiunea de trezorerie a Comisiei. Aceste rapoarte arată îmbunătățirile gestiunii financiare a UE pentru a reduce nivelul de neregularități în ceea ce privește plățile și bugetul și prezintă și aspecte mai generale de design al politicilor. Am să vă dau și două exemple recete. Curtea se referă la instrumentele de gestionare aplicate pieței laptelui și produselor lactate, raport în care se arată că instrumentele de punere în aplicare a politicilor nu sunt suficiente uneori pentru a asigura îndeplinirea politicilor generale. Un al doilea exemplu este raportul referitor la rețelele de excelență și proiectele integrate din cadrul politicii comunitare de cercetare, care arată că problemele pot apăra atunci când pentru un program de cheltuieli nu există o logică clară de intervenție sau indicator de performanță. Mesajul curții trebuie să fie analizat cu atenție de către comisie atunci când își pregătește proiectele de revizuire a cadrului financiar pentru un nou cadru financiar și pentru reforma bugetului. Curtea de aceea dorește să elaboreze un document public care să reunească principalele mesaje din cele mai recente rapoarte, aducând astfel o contribuție suplimentară pentru a susține eforturile Comisiei și Parlamentului de îmbunătățirea gestiunii financiare. Documentul va identifica domeniile unde am găsit cele mai mari posibilități de îmbunătățiri și de îmbunătățirea gestiunii financiare. Tratatul de la Lisabona implică de asemenea modificări ale modului de funcționare a Uniunii în ceea ce privește rolul și responsabilitățile Comisiei și Parlamentului în gestionarea și supravegherea utilizării fondurilor UE. Modificări ce vor avea implicații deosebite pentru activitatea curții și ar trebui să permită consolidarea transparenței și în felul acesta să ducă la consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile Uniunii. Domnule președinte, stimați membri, este un moment important de reînnoire a Uniunii Europene și ni se oferă o oportunitate deosebită de reformă. Ultimile alegeri europene au adus un nou corp de deputați în Parlamentul European cu un nou președinte, iar domnul Barroso a fost uh, desemnat din nou președinte al Comisiei și în curând vom avea o nouă comisie. În această perioadă de renoire și reformă trebuie totuși să ne amintim și de lecțiile trecutului. Curtea are un rol important din acest punct de vedere, nu doar pentru identificarea problemelor existente, ci și pentru formularea de recomandări pentru îmbunătățirea utilizării fondurilor pe viitor. Curtea dorește de aceea să lucreze în continuare cu instituțiile partenere și să profite la maxim de oportunitățile actuale pentru a consolida gestiunea financiară a Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție! Grazie, eh, signor Presidente. Mulțumim domnului președinte pentru prezentarea aceasta atât de completă. Și înainte de a da cuvântul domnului comisar Calas, vreau să subliniez o serie de chestiuni care mi se, mi se par extrem de importante și poate eh, domnul comisar ne poate da un răspuns la ele. În primul rând, sunt în totalitate de acord cu simplificarea cadrului juridic, acest proces fiind unul complex. Uh, regulile, cu cât sunt mai simple, cu atât sunt mai eficiente. E mai bine să rămână mai puține norme, dar care să fie clare și uh, riguroase și acest lucru va duce la obținerea unui rezultat mult mai bun. Un alt aspect care rezultă, după părerea mea, din acest raport și cred că Comisia ar trebui să se pronunțe și asupra lui, este faptul că e nevoie de o activitate de verificare și control nu doar de către statele membre, dar și de către Comisie. Deci această activitate de supraveghere, de control, cum ați spus dumneavoastră, trebuie să fie făcută de ambele entități. În ceea ce privește problemele pe care le-ați menționat dumneavoastră în raportul tocmai prezentat se referă la situația la nivelul anumitor statelor membre care au un profil foarte delicat. E vorba, de exemplu, de fondurile structurale plurianuale dedicate acestor state și, desigur, cum a spus și dumneavoastră, neîncălcarea sau cel puțin nerespectarea regulilor privind contractele. Comisia, deci, cred că trebuie să fie foarte atentă pentru că Acestea sunt fonduri unde, pe lângă erorile semnificative eh, subliniate de conturi conform competențelor sale, apar și situații mai grave. După cum știți noi cu toții, noi cu toții aici este vorba de fraude și de înșelăciuni, acestea fiind sectoarele cu cel mai ridicat grad de risc. Domnul Calas are acum cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Caldera. Doamnelor și domnilor, acesta este ultimul raport anual prezentat de către prima comisie Barroso. Iar astăzi vreau să vă spun că sunt mulțumit și de faptul că este cel mai bun raport până acum. Niciodată concluziile Curții de Conturi nu au fost prezentate într-un mod atât de clar și de instructiv și niciodată procesul de audit și de dialog cu Curtea nu a fost atât de excelent. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Caldera și Curții de Conturi și sunt niște mulțumiri care vin din inimă, nu sunt doar oficiale. Domnilor și domnilor, acest raport este cel mai bun și dintr-o perspectivă diferită. Acest grafic uh, arată evoluția verdictului Curții de Conturi din 1994 încoace. Domnul Caldera, în prezentarea dumnealui, s-a referit și el la acest lucru. După cum vedeți, lucrurile au început să se îmbunătățească și începând cu anul 2004, zona în roșu s-a redus cu jumătate. Pentru prima oară, agricultura, per ansamblu, este în verde. Cetățenia, dezvoltarea rurală, de asemenea, sunt în verde, iar zona în roșu este de 3% pentru coeziune. Este singurul domeniu în care, de altfel, curtea nu a văzut uh, că s-ar fi înregistrat progrese, însă ne așteptam la acest lucru deoarece în 2008 curtea nu a auditat uh, plățile făcute Uh, în conformitate cu sistemele bunătățite puse în practică pentru noua perioadă de programare 2007-2013. După ce am ascultat prezentarea președintelui, îmi dau seama că această opinie este clară în ceea ce privește conturile, iar declarația de asigurare din 2008 este cea mai bună până acum. Însă, de asemenea, trebuie să discutăm despre modificările necesare în timpul procedurii de descărcare și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu domnul Liberații. Avem uh, multe încă de făcut, iar uh, colegii care vor veni aici se vor pregăti pentru audierile privind descărcarea bugetară pe 2 decembrie va avea loc o audiere privind fondurile structurale, iar eu voi veni pe 26 ianuarie. Vom discuta despre toate aceste chestiuni în, în profunzime în timpul procedurii de descărcare și, bineînțeles, și astăzi pot să vă spun ce eforturi face Comisia pentru a crește supravegherea, pentru a simplifica, de asemenea, procedurile. Doamnelor uh, și domnilor, permiteți-mi să fac acum câteva comentarii. Principala problemă este gestiunea comună. S-a vorbit despre acest lucru din mai multe perspective, din perspectiva informațiilor, a responsabilității, din perspectiva recuperării fondurilor. Trebuie să vă spun clar că de la bun început această perioadă de 5 ani s-a dovedit a fi o perioadă când cooperarea s-a îmbunătățit constant între instituțiile europene și statele membre. Și există exemple clare care ne arată că informațiile se oferă mult mai bine. în uh, rapoartele noastre anuale de activitate și în opiniile privind diferitele state membre există informații privind suspendarea fondurilor. A fost un pas destul de delicat, care bineînțeles nu a fost uh, privit uh, cu ochi buni de către anumiți comisari și state membre. Însă procesul s-a îmbunătățit, e în curs și aș vrea să subliniez un lucru care a decurs de pe urma bunei colaborări dintre Comisie și Comisia de Control Bugetar. Parlamentul European ne-a oferit sprijin și astfel am introdus rezumatele anuale, am reușit de asemenea să diseminăm informațiile privind declarațiile financiare, pentru că astfel să ajungem la niște rezultate concrete. Astăzi, Curtea de Conturi, Conturi va prezenta raportul său. Vom discuta despre acest raport mai în detaliu la toate audierile și reuniunile din cadrul procedurii de descărcare bugetară și cu siguranță atunci se va răspunde la foarte multe întrebări. Vă mulțumesc, domnule Calas. Cu siguranță am văzut asta și din uh, analiza făcută a rapoartelor din trecut față de cele prezente. E clar că prin activitatea comisiei s-a ajuns la aceste îmbunătățiri. Ceea ce e important este avem un, să avem un echilibru între eficiența rezultatelor uh, de pe urma finanțării publice deoarece există de foarte multe ori prea multă birocrație și de aceea nu se ajunge la un rezultat uh, potrivit. Un alt lucru care se desprinde din acest raport al Curții de Conturi este că există o diferență între modul de executare a normelor comunitare de către statele comunitare. Există anumite state care aplică totul, pun în aplicare totul în conformitate cu normele, însă există și alte state care sunt pe roșu. Ideea este ca regulile să fie pentru toată lumea. Domnul Liberacții, care va avea o sarcină foarte importantă. Vă mulțumesc, domnule Calas. De câțiva ani de zile eu uh, am ascultat prezentările pe care le-ați făcut dumneavoastră an de an și din clasul dumneavoastră de astăzi înțeleg cât sunteți de mulțumit. Rapoartele comisiei se îmbunătățesc de la an la an și în fiecare an vedem că banii comunitari sunt gestionați uh, din ce în ce mai bine. Eu respect foarte mult uh, raportul Curții Europene de Conturi și apreciez foarte mult prezentarea succintă care tocmai ne-a fost făcută pe marginea acestui raport. Noi suntem de acord cu concluziile din uh, acest raport. Punctul cel mai bun este că a existat o îmbunătățire, însă, din păcate, vedem că există slăbiciuni constante în trei domenii. Aceste trei domenii problematice par, din păcate, să otrăvească oarecum tendința pozitivă generală. Structurile, ă, fondurile structurale, coeziunea și acțiunile externe ale Uniunii Europene sunt cele trei domenii problematice. De asemenea, încă un lucru care nu a fost menționat uh, expres și anume relația dintre statele membre, Comisie și Consiliu. Vă rog să vă uitați la graficul de pe pagina 136, unde se evaluează sistemele de supraveghere din 16 domenii în statele membre. Deci 16 domenii au fost analizate, iar partea care ține de informațiile comisiei privind amendamentele, deci din aceste domenii 10 prezintă anumite reține, Deci din 16 domenii, doar 6 practic nu au probleme. Un alt uh, element pe care trebuie să-l avem în calcul este corectarea erorilor și raportarea tuturor neregulilor către OLAF. Noi avem foarte multe rețineri în ceea ce privește trei domenii și cred că ar trebui să ne concentrăm atenția asupra lor. Uh, în ceea ce privește fondurile structurale și de coeziune, din perspectiva comisiei noastre, pot să vă spun că această rată de 11% e îngrijorătoare. În urmă cu un an de zile am avut o dezbatere foarte pe larg în cadrul acestei comisii dacă sau nu să acordăm descărcare pentru această parte din buget. Iar la momentul respectiv noi am fost salvați de acel program cu 21 de puncte. Când a trebuit să vedem câte fonduri uh, legate de nereguli puteau fi recuperate și răspunsul a fost foarte puține. Întrebarea este cum vom corecta greșelile din 2007. Răspunsul este că nu știm. Și în al treilea rând, cum reducem uh, în mod radical indicele de eroare din 2008 și 2009. E bine, vedem că acest procent de 11% al indicelui de eroare persistă. Și asta e principala dilema a comisiei noastre. Cum reacționăm noi atunci când vine vorba să avem o bună împărțire a rolurilor și competențelor între instituții. Domnul Caldera a spus că la anumite proiecte cerințele nu au fost îndeplinite, că nu s-au organizat uh, concursuri publice, licitații publice, așa cum trebuia. Da, avem o anumită moștenire, programe din 2006 care acum urmează să fie care sunt pe cale de a fi încheiate. Vor fi încheiate definitiv în perioada 2013, în 2013. Iar pentru perioada 2013-2016 am înregistrat progrese doar pentru 46%. Poate că nu e o temă pe care trebuie să o discutăm aici, însă cred că e de datoria noastră să ne dăm seama că pe viitor ne-am putea confrunta cu o acumulare de plăți restante, cu o acumulare de erori de asemenea. De ce? Din cauza plăților în avans pe perioada 2007-2013. Aceste plăți în avans au fost uh, considerate de multe state ca fiind venituri bugetare. Și când vine momentul să fie folosiți, s-ar putea ca acești bani să nu fie disponibili. De multe ori, din cauza alegerilor locale și naționale, aceste alocări sunt afectate. Mă bucur însă să văd că au existat uh, domenii cum ar fi cercetarea, energia, transporturile, unde opinia este fără rezerve. Cred că ne apropiem de un nivel uh, corespunzător. În ceea ce privește acum acțiunea externă a Uniunii Europene, Nivelul este asemător cu cel din fondurile structurare și de coeziune, poate că puțin mai bun, deoarece indicele de eroare a scăzut la 32% față de 40% cât era în trecut. Totuși, uh, indicele de eroare rămâne destul de ridicat. E mai bun decât în uh, cazul fondurilor structurale și de coeziune, însă este totuși ridicat. Domnul Caldeira ne-a propus să continuăm simplificarea legislației și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. De fiecare dată când ne dăm acordul pentru simplificare, nu trebuie să lăsăm pe din afară cerințele legate de transparență. Dacă nu o facem, toate aceste coloane în roșu de pe acest grafic vor arăta ca în anul 1994. Transparența este cuvântul cheie. Regulile de eligibilitate, de asemenea, sunt foarte importante. Și aș vrea, de asemenea, să vă mai prezint o dilemă pe care o am. E o întrebare și pentru domnul Calas. Credeți că față de statele membre, Comisia este suficient de puternică este de asemenea suficient de puternică față de Consiliu în uh, ceea ce privește aceste trei domenii problematice. Credeți că puteți lua o decizie pe care să o considerăm cu toții uh, adecvată? De asemenea, cum vă poate ajuta Parlamentul European și cum vă poate ajuta și Curtea de Conturi? Vă mulțumesc! Mulțumesc. Deschidem acum discuție. Le domnul Ceați Marcachis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Caldera cu privire la această prezentare și la cifrele foarte interesante. Îi, mulțumesc și, îi mulțumim și domnului Calas pentru acest tabel. Într-adevăr, o imagine e foarte grăitoare întotdeauna și imaginea aceasta ne arată că există îmbunătățiri. Aș dori să-i mulțumesc domnului Calder și domnului Calas și să îi felicit pentru buna colaborare. Însă există și probleme. Pentru a 15-a oară consecutiv, iată că a, continuă să existe cifre negative. Ori de câte ori există un mecanism UE care funcționează în sistemul Ajax, care funcționează în domeniul agriculturii, lucru care coincide cu mandatul domnului Barroso și domnului Cala și sperăm că uh, aceste subiecte vor fi studiate mai mult în detaliu. Dar cum am spus, sunt evidențiate aici și niște probleme, niște părți mai puțin bune. Statele membre nu au acordat suficientă atenție anumitor aspecte. De exemplu, 11% în fondul de eh, coeziune reprezintă 4 miliarde de euro din banii contribuabililor care au fost eh, incluse în, incluși în, păr- în plăți neregulate. Evident, statele membre uh, nu s-au ridicat la înălțimea îndatoririlor lor și ce propun eu să facem este să spunem clar numele statelor membre care au făcut aceste neregularități. Și asta mă duce la întrebarea domnului Liberațchi. Domnule Calas, nu credeți că Comisia ar putea să acuze în mod clar statele membre care au probleme pentru a le determina să corecteze lucrurile, fiindcă știm că în mare parte statele membre cauzează aceste probleme, dar din punct de vedere al um, oamenilor, al populației, este vorba de bani europeni. Asta este important. Și uh, trebuie ca acele state membre care în mod repetat încalcă normele să fie numite clar. Comisia trebuie să uh, se preleve de competențele sale, de aceasta existăm, de aceasta îi controlăm ca să putem să-i și tragem la răspundere. Avem deja o mai bună cooperare și putem duce lucrurile um, și mai departe Există uh, acele șase afirmații cheie care reprezintă un bun rezumat și sper să aveți curajul să faceți și niște declarații politice concrete. Ați vorbit de coeziune, ați uh, vorbit de cercetare, ambele fiind supuse erorilor și ne-ați spus că este o chestiune foarte complexă în paralel se desfășoare și o audiere în Comisia pentru Industrie cu privire la programul cadru pentru cercetare. Deci, iată, încercăm să reducem birocrația. Însă, pe ansamblu, aveți dreptate când spuneți că trebuie să facem eforturi suplimentare pentru a simplifica punerea în aplicare, execuția bugetară. Nu e vorba doar de simplificarea normelor de execuție bugetară. Cum am spus, ă, felicit curtea pentru o muncă foarte bine făcută. Doamna Gresler, acum. Mulțumesc. Mă alătur și eu mulțumirilor care au fost aduse președintelui Curții de Conturi. Această prezentare, într-adevăr, a contribuit la clarificarea rezultatelor, chiar și a celor pozitive. Mulțumesc și comisiei și domnului comisar personal și tuturor celor care uh, au participat la aceste documente, fiindcă în acest uh, tabel vedem că lucrurile au evoluat și deci că eforturile au dat roade. Comisia Um, și Curtea de Conturi au făcut eforturi și cred că acesta este un succes al lor, al Curții de Conturi, al Comisiei. E un mare rezultat uh, al lor, dar și al Comisiei noastre. Prin urmare, eforturile noastre um, au fost fructificate și acest lucru mă mulțumește. În ultimele cinci ani s-au făcut multe lucruri. E suficient să ne uităm la uh, schimbările înregistrate până acum. Evident, lucrurile au încetinit oarecum și trebuie să continuăm să exercităm presiunea pentru a înregistra uh, succes în continuare, mai ales la nivelul colegilor care au o atitudine critică față de Europa. Eu cred că această situație este un succes în sine și vreau să vă spun, când cineva asosește și nu cunoaște metodele, n-ai cum să fii Uh, sceptic. Eu cel puțin nu sunt sceptic și consider că atunci când vedem aceste rezultate, atunci când vedem eforturile care au dus la aceste rezultate, putem spune, iată, aceasta este ceea ce trebuie făcut pentru a registra succese. Înainte să începem să vorbesc despre riscul, să vorbim despre riscul tolerabil. Trebuie să vedem unde nu s-au făcut suficiente eforturi și să le facem. Președintele Caldera a menționat câteva din aceste aspecte, de exemplu concluziile pe care le putem trage din activitatea de control. Ce concluzii putem trage din faptul că se efectuează aceste controle și că uh, oamenii știu și trebuie să fie informați că este vorba de banii lor? Uh, Toată lumea se simte sub presiune datorită acestor activități de control, pe de o parte, și pe de altă parte se spune că nu sunt suficiente controle. Trebuie să ajungem la o concluzie. Apoi, este vorba de recuperarea fondurilor cheltuite nejustificat. Dar nu asta este singurul lucru care ne interesează, ci și îmbunătățirea sistemului și am vrea ca uh, comisia să se implice mai mult. Ce facem cu toate aceste uh, coloane roșii? Domnul Kaki Makaki s-a vorbit despre descărcare. Eu cred că metoda DAS, chiar dacă nu este perfectă, a înregistrat uh, succese, dar există și probleme. Și Trebuie să fim foarte atenți când studiem aceste probleme. De exemplu, în domeniul agriculturii. Am ajuns cu un DAS la 2% pentru agricultură. E un succes foarte mare pentru Direcția Generală pentru Agricultură. Dar uh, indicele de eroare rămâne 13-14% pentru România, Bulgaria și în Germania este de 0,3% atunci trebuie să spunem că valoarea aceasta medie de 2% ascunde totuși ceva. Și aș vrea niște detalii în acest sens, pentru că și noi și cetățenii nu suntem uh, satisfăcuți În România, de exemplu, vor avea un comisar, s-ar putea un comisar pentru agricultură, dar nu se poate așa ceva. Uh, prin urmare, descărcarea. Aș vrea să se identifice niște um, strategii țintite pentru a rămâne, a, pentru a, um, a um, îi combate pe cei care continuă să facă probleme. Să sperăm că rezultatele pozitive vor continua și cu următoarea comisie și că aceste măsuri dirijate uh, vor fi puse în aplicare. De asemenea, trebuie să ne axăm și pe sectoarele care uh, nu se descurtă foarte bine la gestionarea fondurilor, a resurselor, Sigur, Comisia controlează și ajută la buget, dar trebuie să avem și rezultate, trebuie să avem o certitudine cu privire la faptul că fondurile sunt cheltuite pentru um, destinația lor oficială. Prin urmare, pentru grupul nostru considerăm că este un mare succes politic, este foarte bine, avem încredere în viitor, dar mi se cla pare clar că încă mai rămân lucruri de făcut. Mulțumesc! Acum Domnul Geier. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-mi prezint mulțumirile pentru președintele Calder al Curții de Conturi și întregii curți pentru activitatea derulată și pentru documentele pe care ni le-ați pus la dispoziție. În Comisia pentru Control Bugetar, ați prezentat o serie de domenii problematice pe care ar trebui să ne analizăm, lucru care este util pentru noi pentru că putem determina în ce măsură activitatea noastră duce la uh, rezultate pozitive. Și sigur, este întotdeauna util să știm domeniile pe care trebuie să ne axăm mai în detaliu. Pe de o parte, sugerați că e mai bun, e nevoie de un mai bun sistem de monitorizare și control. Pe de altă parte, vorbiți de simplificarea cadrului uh, juridic. Um, sună aproape imposibil. În ceea ce privește sistemul de monitorizare și control, uh, probabil e nevoie de uh, niște analize, de niște verificări mai detaliate și o simplificare a cadrului ar duce la o mai bună utilizare a resurselor și la reducerea erorilor. Și de asemenea, e nevoie de transparență în ceea ce privește cheltuirea banilor. Ar trebui într-adevăr noi, în calitate de comisie pentru control bugetar, să ne axăm exact pe aceste aspecte. Asta ar fi ideal, situația ideală. În cadrul acestei comisii, și cred că acest lucru poate fi valabil și la nivelul statelor membre. Dacă înțelegem unde sunt problemele, ne putem axa asupra lor. Atunci când discutăm cu solicitanții de fonduri din fondurile europene, uh, în domeniul cercetării, în domeniul educației, a fondurilor structurale, deci când vorbesc cu acești uh, solicitanți, de fiecare dată se plâng cu privire la faptul că uh, aceste formulare de înscriere, de solicitare sunt atât sunt complexe și foarte voluminoase. De exemplu, există profesori care uh, doresc să participe la programul pentru tineret, dar uh, nici măcar nu pot depune o cerere pentru că trebuie să, să beneficieze de serviciile unor consilieri fiscali și juridici pentru a putea completa formularele cum se ajunge la simplificare. Cetățenii cunosc beneficiile UE, beneficiile programelor europene, și simplificarea garantează și transparență. În același timp, ai nevoie și de un sistem de verificare pentru uh, eliminarea erorilor și acest lucru ar fi și este în interesul tuturor. Dar, cum am spus, uh, dacă încercăm să împăcăm ambele părți, uh, o să ne lovem de o situație imposibilă. De exemplu, schema pentru fructe în școală. Știu cum în Germania sistemul federal este unul foarte bun, și dacă ne uităm, de exemplu, la Saxonia inferioară, care părăsește această schemă a fructelor în școli datorită faptului că documentele necesare pentru punerea în aplicare a acestui program um, sunt foarte complexe și foarte dificil de completat, înțelegem la ce mă refer. Cum am spus, costurile implicării um, în această schemă se dovedesc a fi uh, egale cu costurile pe banii pe care îi primești de la Uniune pentru participarea la acest program. Și nu mai rămâne nimic. Trebuie să vedem, este corect, fiindcă dacă da, acest lucru nu aduce nimic pozitiv pentru statele noastre și poate ar trebui să încercăm să vedem cum putem corecta lucrurile. Vreau să sprijin pe doamna Gresla și domnul Ceațimăcachis în intervențiile lor. Pe viitor trebuie să vedem cum uh, folosesc statele membre fondurile pe care le primesc. De asemenea, după părerea mea, ar trebui să ne axăm asupra modului în care sunt efectuate verificările și asupra modului în care cooperează statele membre la aceste verificări. Și trebuie de asemenea să putem uh, scoate în evidență problemele de gestionare a banilor acolo unde este există în statele membre. Domnul Calas a spus că această procedură nu este prea populară în rândul statelor membre. Înțeleg că e așa, dar ca membru al Parlamentului um, eu zic că e mai bine să uh, sprijinim interesul cetățenilor care ne-au ales nu vreau să ajung la următoarele alegeri și să le spun uh, alegătorilor uh, că nu știm care sunt problemele. Mai degrabă e bine să spunem iată problemele, iată statele cu probleme și uh, vom încerca să îmbunătățim lucrurile, dar este clar că e important să subliniem cine are responsabilitatea pentru aceste greșeli. Mulțumesc. Acum domnul Staes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului Galera și tuturor responsabililor de la Curtea de Conturi pentru munca lor și nu doar pentru acest raport, ci și pentru rapoartele specifice care au fost realizate. Mulțumesc de asemenea comisarului Calas pentru contribuția sa, pentru că în graficul dânsului se vede foarte clar că între 88 uh, și 98 situația era deplorabilă. Iar comisia și comisia noastră a încercat să facă tot ce poate pentru a, a face ca comisia să-și modifice poziția, aceasta a dus la căderea comisiei Santer și iată ceea ce a făcut Parlamentul din anul 1998 până acum a dus la îmbunătățirea situației. Un lucru de nesalutat. Dar Contribuția adusă de Parlament, presiunea făcută de Parlament în ultimii 10 ani asupra Comisiei nu trebuie subestimată. Domnul Caldera va trebui să ne părăsească la 11 și un sfert, așa că voi fi foarte succint. Am citit raportul său și unul dintre elementele cheie ale acesteia arată importanța presei. a conferinței de presă alineatul 16-17, unde se vorbește de importanța presei. De asemenea, în ce privește fondurile de coeziune, se spune 11% n-au fost încă plătite. Și vreau să-l întreb pe domnul Calderas dacă mai este posibil să clarifice acest alineat. Pentru că vreau să vă întreb dacă am înțeles bine acest aliniat și anume că un număr foarte mare de proiecte au primit prea multe fonduri, că 11% au fost plătite în anul trecut și 12% în anul precedent și vreau să vă întreb pe ce se bazează acest 11%. E vorba de 24,8 miliarde care se află în notița din josul pagina și se referă la acești bani sau la cele 4 miliarde pe care le-a prezentat domnul Katsimakis. E vorba de articol, articolul aliniatul 6 și 7 și vreau să vă întreb, deci, pentru că se pune foarte mult accentul pe această temă în presă și vreau să vă întreb dacă am înțeles bine și am făcut o interpretare corectă. Există într-adevăr acest 11% în plus care a fost plătit față de cele 24,8 de miliarde prevăzute, deci 7 miliarde în plus practic. Mulțumesc. Domnul Balcidus. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mă alătur tuturor colegilor mei care au mulțumit Curții de Conturi pentru prezentarea acestui raport. Și aș vrea să vă mulțumesc de asemenea pentru eforturile deosebite pe care le-ați făcut pentru pregătirea acestuia. Totuși, comisia noastră ar trebui probabil să se centreze pe acele domenii unde apar probleme și acestea sunt cinci la număr. În primul rând, ne îngrijorează fondurile de coeziune, după aceea transporturile și domeniul cercetării. De asemenea, erorile semnificative care apar în aceste domenii. Însă astăzi ar trebui să ținem cont și de ce se întâmpla în trecut, pentru că majoritatea noilor state membre s-au alăturat Uniunii Europene în anul 2004 și avea o experiență cu totul diferită față de celelalte. La acel moment, noile state membre susțineau că fondurile alocate din bugetul european ar trebui să intre într-o linie bugetară diferită, ca un fel de fond suplimentar și n-ar trebui să fie incluse în, fond, în fondurile și bugetul național. Însă există și reguli în legătură cu felul în care trebuie să acționăm și cum trebuie să uh, ne descurcăm cu aceste fonduri, care sunt prioritățile și așa mai departe. Iar statele membre astăzi acționează la un nivel îmbunătățit, după cum știm foarte mult, foarte bine. Referitor la simplificarea procedurilor, într-adevăr, sunt de acord cu colegii mei care au spus că ar trebui să încercăm să soluționăm această situație. Pe de o parte vorbim aici despre nevoia de simplificare, iar pe de altă parte vorbim despre un mecanism de control și de supraveghere mai bun. Deci, în acest context, aș vrea să vă întreb cine va fi responsabil de aceasta. Statele membre, ca atare, nu sunt interesate de această procedură de simplificare, pentru că prin simplificare ar avea o povară a responsabilității și mai mare. Pe de altă parte, la nivel național, totul depinde de capacitatea guvernelor naționale de a absorbi și de a utiliza fondurile alocate. Iată de ce un lucru e foarte clar pentru noi. Ar trebui să modificăm situația actuală și procedurile existente. Știți că deseori nu ne înțelegem între noi și mă gândesc aici în special la felul în care interpretăm regulile din partea funcționarilor europeni sau din partea instituțiilor la nivel național. Deci, poate că astăzi ar trebui să întrebăm Comisia și să-i cerem să simplifice procedurile și în același timp să desemneze niște persoane care să fie responsabile cu interpretarea diverselor reguli. Aceasta ne-ar ajuta și ar evita dublarea eforturilor. De asemenea, am înțelege mai bine felul în care se aplică regulile și, prin urmare, vom elimina riscul de a fi acuzați că nu utilizăm în mod corect fondurile. Deci, așa cum arăta foarte bine domnul Liberaschi, e nevoie de o mai bună relație între toți actorii implicați. Însă, după ce trecem de proceduri, n-ar trebui să uităm ce s-a întâmplat în trecut și pe ce bază lucrau noile state membre. De asemenea, sunt de acord cu ideea că rapoartele care au fost prezentate statelor membre și diverselor comisii parlamentare ar trebui simplificate. Ar trebui să avem rapoarte simplificate în care să se arate în mod clar care sunt domeniile, problemele, cifrele, sumele, erorile și după aceea vom putea analiza mai bine această situație. Mulțumesc, doamna Andreas, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea și eu să mulțumesc tuturor membrilor Curții de Conturi Europene, pentru că un lucru s-a îmbunătățit foarte mult și anume calitatea rapoartelor făcute de Curtea de Conturi. Dacă vorbim de fiabilitatea conturilor, Curtea de Conturi vorbește despre conturi care reprezintă o, reprezintă o viziune fiabilă. Aceasta nu înseamnă neapărat că ele ar fi și adevărate, și mă întreb de ce Curtea de Conturi nu face și această calificare ca ele fiind într-adevăr adevărate. Dacă analizăm mai multe aliniate referitoare la fiabilitatea conturilor, se face referință la slăbiciuni în sistem care ar putea avea un impact deosebit asupra informației financiare. Mă refer aici în special la domeniul prefinanțării, am pus deja o întrebare contabilului șef în acest sens și vreau să o repet aici, și anume ce crede Comisia în legătură cu informațiile primite referitoare la prefinanțare. Referitor la fidelitate și regularitate, nu sunt atât de optimistă ca antevorbitorul meu, pentru că până la urmă Curtea ne-a dat doar un aviz fără rezerve în legătură cu 9% din buget, un procent care este foarte asemănător cu cel din ultimii 5 ani. Iar pentru restul, pentru 43%, avizul curții este unul îngrijorător în special atunci când trebuie să vorbim după aceea cu contribuabilii noștri și să vedem cum le explicăm că Curtea de Conturi a dat un aviz nefavorabil pentru 43% din buget. Cum să le explicăm că bugetul nostru a fost folosit în mod onest? Și nu mai vorbim aici de eficiență, ci doar de onestitatea cheltuielilor. Aș vrea să întreb Curtea de Conturi dacă considerați că e rezonabil să facem în continuare plăți în avans pentru acele domenii care au niveluri de eroare foarte ridicate, cum ar fi, de exemplu, dezvoltarea rurală, fondurile structurale și de coeziune. Și, într-adevăr, am întrebat comisia dacă finanțarea a, a crescut, a crescut și n-am obținut încă un răspuns în legătură cu motivul pentru care a fost făcut aceasta. Și de altfel, prefinanțarea coincide cu acele domenii în care există cele mai mari niveluri de eroare. Ați menționat domenii unde am putea îmbunătăți sau reduce, mai bine zis, nivelul de erori. Însă n-ați vorbit și de îmbunătățirea planificării bugetare – și am senzația că dacă vedem acei bani care n-au fost cheltuiți și nivelul de prefinanțare, cred că aceasta este o ocazie deosebită pentru a, ju- a juca, a avea planuri mai riguroase, mai profesioniste pentru a nu ajunge la acest nivel ridicat de prefinanțare pentru fonduri neutilizate până la urmă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! domnul Odi și după aceea domnul Caldeira, care va trebui să plece în jur de 11 și un sfert. Merci, monsieur le président. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Calder, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră tuturor magistraților financiari care fac parte din Curtea de Conturi. Vă mulțumesc pentru acest document. Uh, pe care l-ați redactat în mod independent. Îi mulțumesc de asemenea și vicepreședintelui Comisiei Europene și serviciului dumnealui pentru îmbunătățirile pe care le-am văzut în fiecare an. Am aceeași întrebare ca și anul trecut. Dumneavoastră, pe lângă erori, ați înregistrat și cazuri de fraudă? Dumneavoastră, Curtea de Conturi? Știți, eu cred că erorile sunt inevitabile, însă frauda trebuie combătută. O a doua întrebare, resursele proprii și calitatea sistemului nostru VAMAL. Uniunea VAMAL este o competență comunitară, însă administrațiile naționale sunt cele care desfășoară activitatea în acest domeniu. De anul de acum doi ani, frontierele s-au modificat mult, odată cu noile aderări. Aș vrea să știu dacă noile administrații care se ocupă de aceste vămi ne permit o calitate a acestor încasări care se fac la vame, la vămi. Din punct de vedere politic, acum ne imaginăm alte sisteme de protecție a pieței interne de aceea, calitatea și eficiența acestui uh, sistem de taxe vamale este atât de importantă, sunt atât de importante. Faptul că procedurile sunt uh, atât de complexe duce la o rată mare de eroare. Alineatul nu-l mai am în fața ochilor din pagina 31, versiunea în limba franceză. Se spune că legiuitorul, la urma urmei, este responsabil. Comisia spune că ne va propune simplificări, însă aș vrea precauție din partea Comisiei. Ieșim acum dintr-o campanie electorală care nu a fost tot timpul ușoară, iar Comisia Europeană este co-răspunzătoare de uh, gradul de popularitate pe care are Uniunea Europeană în fața cetățenilor. Comisia trebuie să fie prudentă atunci când spune că legiuitorul creează această complexitate. Da, într-adevăr, legiuitorul are o parte din răspundere și mulțumesc și raportorului care a făcut trimitere la acest lucru. Există reguli care sunt prea complexe, care trebuie simplificate, însă, pe lângă reguli, e și punerea lor în practică. Iar în ceea ce privește această punere în practică, comisia ar trebui să dea dovadă de mai mult discernământ. Nu pun sub semnul îndoielii activitatea domnului Calas, ci a întregului, întregului serviciu, de, serviciu din domeniul cercetării, de exemplu. Acum, domnule Caldera, Domnule Caldera, în... credeți că ați putea folosi mai bine lucrările de la curțile de conturi naționale. Există un temei juridic, temeiul de la Lisabona a reluat prevederile din tratatul anterior și aceste prevederi vă autorizează pe dumneavoastră să le cereți curților de conturi naționale toate documentele necesare pentru misiunile dumneavoastră. Nu credeți că ar fi aceasta o cale pentru ca rezumatul anual să fie mai substanțial în ceea ce privește acest lanț al documentelor din cadrul procesului de control? În ceea ce privește Consiliul, pentru descărcarea 2007 am avut o dezbatere foarte grea. În raportul dumneavoastră există doar o simplă observație în legătură cu acest fapt – spre deosebire de alte instituții, cum ar fi Comitetul Regiunilor. Deci spuneți că nu există nimic anormal, însă în cazul Consiliului dumneavoastră nu includeți nicio observație. Nu credeți că ar putea, ați putea să ne, crede, să ne spuneți ce credeți dumneavoastră în legătură cu funcționarea contabilă a Consiliului? Gerbrand. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc domnului Caldeira și echipei dumnealui, constituită din 26 de auditori. Da, 26 e un număr mare, însă vom vorbi despre asta și altă dată. Nu voi repeta acum ce au spus și ceilalți deputați. Eu am o întrebare specifică. Uh, Curtea de conturi prezintă diferite rapoarte și avize în legătură cu eficiența și eficacitatea politicilor europene și punerea lor în aplicare. Sunt niște date importante pe care trebuie să le avem în vedere. Cetățeanul european de rând nu are încredere în Uniunea Europeană. Și de aceea trebuie să ne întrebăm următorul lucru. Politicile europene reușesc să atingă obiectivele propuse sau nu. Am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Caldeira. Ce credeți despre ideea de a prezenta un raport anual în legătură în care să aveți un aliniat în legătură cu eficiența politicilor europene? Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule Caldeira. Mulțumesc. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru aprecierile pe care le-ați exprimat în legătură cu membrii Curții de Conturi. Cu toții au lucrat pentru ca acest raport să poată fi astăzi aici în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru încurajările dumneavoastră. Cuvintele dumneavoastră ne fac să credem că vom colabora și mai mult cu dumneavoastră, cu comisia dumneavoastră și sunt sigur că pe viitor vom vedea acest lucru. Eu nu am cum să răspund la fiecare întrebare care mi-a fost pusă, însă voi încerca să mă refer la toate aceste întrebări pe domenii. În ceea ce privește acum conturile. Doamna Andreea spune sub semnul întrebării oarecum avizul nostru. Vă reamintesc că noi, prin uh, regulamentul în vigoare, trebuie să obținem o asigurare rezonabilă pentru ca astfel conturile Uniunii Europene să nu, să nu aibă erori materiale și tranzacțiile subiacente să fie legale. Deci noi trebuie să prezentăm poziția financiară reală a condurilor. Există deci niște reguli clare în legătură cu raportarea situației financiare. În al doilea rând, cum rămâne cu a face imposibilul? Eficiența față de simplificare. Noi nu cerem să existe mai multe sisteme, nu cerem să se crească nivelul de controle. Deja acesta este ridicat. Noi dorim ca instrumentele existente, controlele existente să fie eficiente, deoarece atunci când un sistem se dovedește a fi eficient, nivelul de plăți nereglementare scade în timp. Și ultimul exemplu concludent în acest uh, sens este agricultura. Dar chiar și în agricultură au existat exemple în trecut când s-a văzut clar că se putea face mai multă simplificare în domeniul dezvoltării rurale, de exemplu, al ecocondiționalității și al măsurilor agroambientale. Au existat, v-am dat exemple în trecut uh, de situații, de domenii care pot fi simplificate ce înseamnă să simplifici, să nu complici lucrurile mai mult decât e necesar. Nu spun că e vorba de mai multă sau mai puțină birocrație. E vorba de niște obiective clare. E vorba de realism, de transparență. Acestea sunt elemente cheie pentru noi uh, am vorbit despre acestea și în cadrul dezbaterii privind revizuirea bugetară. Îmi pare rău, însă Curtea de Conturi nu este braț legislativ. Dumneavoastră și Consiliul sunteți legiuitorii. Iar ceea ce spuneți dumneavoastră în legătură cu încerca să faceți ceea ce e imposibil, deci toate acestea trebuie să vină în primul rând de la dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să încercați să faceți în așa fel încât lucrurile să stea cât mai bine. În ceea ce privește acum nivelul de eroare, de fraudă în fondurile de coeziune. Nivelul de eroare nu înseamnă neapărat fraudă. Domnule Odi, prin lucrările noastre, conform ultimelor cifre cifre pe care le-am văzut aseară, există două cazuri descoperite de fraudă și am tratat în jur de 40 de cazuri de denunțuri, cazuri pe care noi le-am transmis uh, le am transmis, uh, transmis către Olaf 20 de astfel de cazuri. Vă voi face o notă în scris în legătură cu acest lucru pentru a evita orice neînțelegere. Noi cooperăm de altfel foarte bine cu Olaf. Însă cum să interpretăm acest procent de 11%? V-aș ruga să vedeți ce se stipulează în alineatul 6, pagina 124. Acolo se, spute, se spune foarte clar că analiza noastră s-a referit la un total de rambursări de 24,8 miliarde de euro. Acesta a fost eșantionul analizat de noi. Și când vă uitați în alineatul 6, despre care, 6.16, despre care vorbea domnul Stas, există acolo o notă de subsol, care e și ea importantă, care se spune că cifra care trebuie avută în vedere este 24,8 milioane și nu 7 milioane, suma totală pentru 2008 în acest domeniu. Deci noi am analizat plățile pentru perioada 2006-2007 și o mare parte erau avansuri pentru 2006 Avansurile sunt importante, bineînțeles, noi nu uh, iar uh, dacă trebuie să oprim avansurile sau nu, nu Curtea de Conturi trebuie să spună acest lucru. Există obligații în acest sens, iar Consiliul și Parlamentul au fost de acord să crească avansurile din cauza crizei financiare. În capitolul 3 se fac trimiteri la sumele care au fost avansate. Ideea este să vedem dacă toate condițiile se îndeplinesc și dacă acești bani sunt folosiți în mod eficient. Și răspund astfel și domnului Odi în legătură cu cooperarea cu curțile de conturi naționale. Noi dorim să colaborăm cât mai mult cu aceste instituții naționale, în, mai ales pentru a vedea dacă măsurile din planul de recuperare economică sunt uh, puse în aplicare în momentul uh, actual. Dar menii, încercăm să vedem cum putem folosi mai bine resursele noastre. Iar uh, în luna decembrie vom discuta despre cum putem spori această colaborare cu instituțiile de audit naționale. Bineînțeles, uh, cu mare plăcere vă voi răspunde în scris la toate întrebările la care nu am răspuns uh, acum. Voi fi de asemenea prezent și la următoarea audiere cu dumneavoastră și vă asigur că atât eu cât și colegii mei suntem cu toții la dispoziția dumneavoastră. Voi încheia aici uh, în legătură cu faptul că trebuie să arătăm ce state membre sunt vinovate și recidiviste. Ideea este să se folosească cât mai bine rezumatele anuale. Acolo există aceste informații, acolo putem vedea cum se descurcă statele membre. Iar comisia este instituția care are informații în legătură cu aplicarea corecțiunilor financiare. Misiunea noastră nu este să vă raportăm uh, în legătură cu performanța statelor membre sau cu un fel de de clasament al acestora. Nu, noi vă raportăm în legătură cu performanța generală la nivel comunitar. Trebuie însă să facem diferența între diferitele sisteme prin care trec aceste fonduri. Și nu putem uh, uita că 80% din fonduri sunt uh, gestionate de administrațiile naționale. Ultimul lucru și închei aici, domnule președinte, eu cred că există un prilej uh, nemai întâlnit acum când se revizuiește perspectiva financiară, va... vom avea noi perspective financiare după perioada 2000 paisprezece, Deci acum este momentul să ne gândim la simplificare, la niște politici, la niște obiective mai clare, să ne gândim la plusvaloarea pe care trebuie să o aducă fondurile europene. E o ocazie nemaipomenită pentru Consiliu și pentru Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru contribuție, spune președintele. Continuă însă discuția pentru că domnul Calas trebuie să dea răspunsuri. Între timp, domnul Gheer a cerut cuvântul. Mulțumesc. momentul este potrivit pentru că nu aveam un comentariu sau o întrebare pentru domnul Caldeira sau pentru ceilalți reprezentanți ai Curții de Conturi. Am câteva comentarii și o întrebare pentru comisie. Primul comentariu referitor la prefinanțare. Nu eram uh, în cadrul Parlamentului la momentul respectiv, dar înțeleg de la colegii mei că sistemul de prefinanțare a fost dorit de Parlament ca urmare a crizei economice și financiare. Altfel spus, ideea a fost ca statele membre să aibă acces rapid la fonduri pentru a-și putea restructura economia, a crea noi locuri de muncă și sperăm că acest lucru să se și întâmple prin intermediul fondului de coeziune. Asta nu înseamnă că resursele vor fi distribuite în stânga și în dreapta fără o uh, atenție judicioasă. Măsurile însă care au stat la baza prefinanțării au fost partea unui efort de combatere a crizei economice. Și cred că este important să ne reamintim acest lucru atunci când în această dupămasă ne vom întâlni cu presa. Nu dorim să sugerăm că prefinanțarea este un cec în alb din partea Comisiei către statele membre. Aș vrea să-i rog pe colegi să nu facă așa ceva. Un alt aspect important în, pentru o discuție. În cazul fondurilor structurale, am uh, hotărât ca pentru noua perioadă de finanțare din 2008 să existe un nou sistem. Și dacă există probleme legate de fondurile de coeziune, dacă există dificultăți, ar trebui să utilizăm noul sistem de uh, reglementare. Cred că acest lucru trebuie să fie reținut și pentru viitor. Se va dovedi extrem de util. Pentru comisie acum. Asistenții mei au um, găsit o notă de la comisie pentru factorii interesați în cazul procedurii de simplificare pentru uh, cereri. pot să vă spun în scris că acest gen de cereri pot fi înmânate până în 8 decembrie 2009. De exemplu, ne-am uitat în uh, registrul lobiștilor și am văzut că ei nu au fost informați cu privire la această procedură și mă întreb de ce. Mulțumesc. Au fost multe solicitări pentru Curtea de Conturi și pentru comisarul Calas în acest sens, care va lua cuvântul și cred că uh, s-a discutat de a verifica în ce măsură, cum a spus domnul Liberat, și Ceaci Makakis, deci în ce măsură Comisia poate să se situeze pe o poziție contradictorie, să spunem, față de statele membre când acestea nu vor să se uh, conforme cerințelor. De asemenea, este foarte important, cum au fost, s-a spus în intervențiile anterioare, este foarte important să asigurăm transparența. Este în interesul statelor care obțin finanțarea și în interesul cetățenilor europeni, așa cum a spus domnul Gheer. Domnule Calas, aveți cuvântul. Mulțumesc. Dragi membri, mulțumesc domnule președinte și mulțumesc pentru uh, cuvintele frumoase pe care le-ați spus la adresa comisiei. Vreau să fac câteva remarci uh, destul de relevante. Într-adevăr, chestiunea statelor membre și modul în care uh, putem să, îmbunătăț- să asigurăm îmbunătățirea gestionării la nivelul statelor membre este una foarte importantă. În raportul nostru de sinteză, rezumativ pe care l-am prezentat săptămâna trecută, există o serie de rezerve cu privire la niște state membre concrete. Deci această numire a statelor membre este o realitate. Acum cinci ani era foarte rar să vezi un stat membru menționat uh, în mod individual din partea noastră. Curtea de conturi, de asemenea, a numit Italia, Spania, Portugalia și Regatul Unit ca state, sau Anglia, ca să fim mai concreți, ca state unde s-au înregistrat multe astfel de erori. Deci această numire um, este o procedură care, fără îndoială, trebuie continuată, această numire a statelor individuale. Într-adevăr, atrage după sine o schimbare a culturii și am fost foarte surprins cu câțiva ani în urmă să văd că exista o reținere de la numirea oricărui stat individual în orice document, inclusiv în cadrul curții de conturi, dar acum a devenit o realitate. Cum să consolidăm uh, situația gestionării? Uh, Este nevoie să se îmbunătățească baza legislativă, temeiul juridic pentru a face acest lucru. Știți că există un acord interinstituțional, dar avem nevoie și de niște prevederi în regulamentul financiar. Și am să mă refer aici la marea oportunitate menționată de președintele Caldeira în um, partea de concluzie a intervenției sale. Discuțiile referitoare la perspectivele bugetare vor începe, în mod normal, în curând lucru acompaniat de regulamentul financiar. Și acolo ar trebui să reflectăm evoluțiile din partea Comisiei, propunerile Parlamentului și deciziile finale ale Consiliului. Și acolo trebuie să se reflecte realitatea referitoare la situație. În ceea ce privește simplificarea, domnul Caldeira ne-a spus în intervenția domniei sale și am, nu pot decât să-l citez um, că simplificarea are și ea limitele ei. Dar fără îndoială există posibilități și uh, știm că uneori legiuitorii tind să facă legile prea complexe, dar se pot uh, corecta lucrurile. Principalul este că am avut 545 de programe în fondurile structurale pentru 2006 Deci 545 de programe, fiecare program cu propriul temei juridic. Și uh, această activitate este inițiată nu aici, în această comisie, ci la Directoratul General pentru Politici um, și la LIBE și la Consiliu. Deci, cre- la cre- atunci când creăm noi perspective bugetare, trebuie să ne gândim la reducerea numărului de programe. Uh, nu putem spune că noile programe vor fi mai simple. De exemplu, agricultură. Da, în agricultură s-au făcut multe eforturi pentru a îmbunătăți mecanismele de control și au reușit să obțină niște rezultate, dacă nu perfecte, cel puțin foarte bune în ceea ce privește finanțarea tradițională a agriculturii. Dar problema aici este dezvoltarea rurală și uh, trebuie să vedem cum trebuie descrise obiectivele. Președintele Caldeira și uh, mulți alți participanți au menționat acest lucru și dacă țările care sunt cele mai mari contribuitoare la bugetul european Știu că nu este o împărțire prea echitabilă. Fiecare țară își plătește contribuția sa la bugetul european, dar dacă țările mai mari întreabă unde merg banii și noi spunem haideți să dăm sume forfetare statelor membre mai sărace sau regiunilor subdezvoltate, și uh, suntem întrebați, dar unde, unde concret merg banii, trebuie să ai niște obiective clare pe care să le ai descrise uneori lucrurile devin prea complexe și trebuie să se asigure supraveghere și control. Sugestia mea ar fi, deci, să discutăm acest lucru în comisie. Deci acest lucru al reducerii numărului de programe și, de ce nu, și al simplificării cadrului legislativ. Dar obiectivul acestor politici rămâne și dacă avem majoritatea bugetului european care este cheltuit pentru diferite subvenții și împrumuturi nerambursabile, lucru care nu este valabil și pentru bugetul național, va trebui să dăm um, o socoteală și contribuabilii ne vor întreba, dar ce se întâmplă cu acești bani? Chiar dacă nu sunt erori, pentru că, să spunem, dăm o sumă forfetară unei regiuni subdezvoltate și nu mai sunt responsabilități acolo. Uh, totuși, trebuie să cooperăm cu statele membre și să le cerem să analizeze foarte atent, uh, să controleze foarte atent totul. Costurile controlului sunt de asemenea foarte importante și uh, statele au înțeles că în anumite domenii trebuie să facă eforturi foarte mari pentru ca lucrurile să fie în regulă. Deci acestea sunt aspectele importante. Și toată această presiune pusă asupra statelor membre a fost posibilă datorită unei bune colaborări dintre Comisie și Parlament și ar trebui să continuăm cu propunerile noastre. Trebuie să discutăm uh, aspecte legate de buget și despre regulamentul financiar și apoi să trecem la o chestiunile ulterioare. În ceea ce privește prefinanțarea, aceasta a fost menționată de multe ori. Întotdeauna când există plăți în avans, uh, există și riscuri, fără îndoială. Și este clar că dacă faci plăți în avans foarte generoase, trebuie să găsești o metodă să te asiguri că obiectivele vor fi respectate și că um, banii pot fi recuperați dacă ceva nu merge cum trebuie. Lucrurile sunt uh, făcute în limite perfect legale în prezent și urmează deschiderea unei noi perioade de programare și există anumite întârzieri la cofinanțare în statele membre, eh, lucru pentru care banii sunt blocați. Și apoi, sigur, criza financiară pentru care Comisia a hotărât să ajute țările sau regiunile care sunt afectate prin intermediul unor programe care să pună la dispoziție fonduri și noi nu o să fim un obstacol și să, obțim, să oprim finanțarea dacă se bazează pe niște nevoi reale. Da, dar asta nu înseamnă că regulile s-au schimbat sau că nu mai cerem o bună gestionare, nici pe departe. Însă plățile avansate reprezintă un domeniu care necesită o foarte mare atenție. Acestea fiind spuse, vreau să subliniez încă o dată că astăzi ă, principalul punct a fost prezentarea reprezentanților Curții de Conturi și ar fi plăcut să spun că toți comisarii sunt încântați să vină aici și să facă prezentările necesare, dar nu știu dacă așa stau lucrurile. Însă este sarcina noastră și o vom face întotdeauna cu un angajament de plin și cu o responsabilitate totală. Mulțumim. Dacă nu mai sunt alte intervenții, se pare că nu. Domnul Lodi dorește să intervină. Foarte scurt, domnule președinte, am uitat să-i spun domnului Caldeira că întotdeauna am dificultăți să-mi explic faptul că raportul curții din 25 sau 26 septembrie, n-am data exactă, nu este, ne este comunicat astăzi, 10 noiembrie, eu cred că ar trebui ca în momentul în care raportul este semnat să poată fi utilizat de toată lumea. Pentru că toată lumea dorește raportul uh, curții și se pare că îl obținem mai greu decât memoriile lui Jacques Chirac în Franța. Uh, raportul a fost uh, aprobat și trebuie să poată fi publicat de îndată. Domnule Audi, sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră. După cum știți, am avut discuții cu Curtea de Conturi care consideră că este mai important ex exclusivitatea cu presa. Chiar faptul că am primit acest raport în ultimul minut a fost uh, asigurat de faptul că uh, Curtea consideră această activitate foarte importantă și anume că activitatea cea mai importantă, raportul cel mai important este prezentat de curte și de membrii direct presei. Am mai spus asta de multe ori. Parlamentul și Comisia trebuie să poată avea ocazia să aibă o discutere, o discuție uh, extinsă, fără să avem uh, o limită de timp pentru că urmează întâlnirea cu presa. O să lucrăm pe acest aspect. Anul viitor o să încercăm să-l obținem cel puțin cu câteva înainte, zile înainte de această întâlnire cu presa domnul Odi, uh, eu n-am văzut niciodată un auditor care să facă o conferință de presă și cred că un client uh, normal nu ar accepta așa ceva. Foarte bine, spune domnul președinte, am reținut. Noi nu o să participăm la conferința de presă, uh, dar o să lucrăm foarte bine și ne revedem pe 2 decembrie. Mulțumesc!